Bună ziua tuturor, bine v-am găsit! Ați primit cu toții proiectul de ordine de zi, care v-a fost trimis în 17 septembrie pe e-mail și cred că între timp ați, putea, ați putut să-l parcurgeți. A fost parcurs și pe pagina de internet. Prima pagină, primul lucru important de menționat este întâlnirea pe care am avut-o joi, 24 septembrie, împreună cu coordonatorii și Consiliul. Această întâlnire, după părerea mea, a fost suficient de utilă și foarte importantă, fiindcă nu doar că am reușit să uh, aranjăm această întâlnire cu Consiliul, ci am avut ocazia să și discutăm pe lung dacă să organizăm această întâlnire la nivel neoficial sau oficial și noi am spus că în Parlamentul European uh, întâlnirile sunt toate oficiale. Neoficiale te întâlnești la un bar, la o pizzerie, dar nu în Parlament. Și uh, cred că, dincolo de acești termeni, am reușit să declarăm că întâlnirea este oficială. Un alt aspect important al întâlnirii a fost faptul că s-a luat notă, chiar dacă în mod nu atât de obișnuit, de faptul că Consiliul a răspuns, va trebui să vedem pe fond cum a răspuns și în ce termen, dar a răspuns la solicitările făcute de Parlamentul European. Modalitățile au fost neobișnuite, am spus, pentru că răspunsul a venit odată cu publicarea pe pagina de web. Însă, important de reținut este că uh, Consiliul a subliniat de mai multe ori, prin intermediul vicesecretarului și al ministrului suedez că nu poate să își asume angajamente precise cu privire la comunicarea în mod oficial cu Parlamentul. Deci ei au subliniat de mai multe ori faptul că sunt deschiși către dialogul cu comisia și deci să răspundă solicitărilor de clarificări, dar în cadrul întâlnirilor, uh, așa cum a fost cea pe care tocmai am menționat-o. În concluzie, fără îndoială, s-a făcut un pas înainte important cu privire uh, față de blocajul existent anterior, pas înainte dat de faptul că, iată, Consiliul a venit aici să se întâlnească cu Comisia și a luat notă de nevoia de a răspunde. Altfel ar fi fost vorba de o cenzură politică. Un alt aspect important de menționat cu privire la această întâlnire, pe care aspect trebuie să vi-l aduc la cunoștință, este că la data respectivă, coordonatorii și eu am hotărât să amânăm discuția și votul prevăzut pentru această săptămână privind descărcarea pentru 2007, pentru că trebuie să dăm posibilitatea raportorului, căruia îi, vor da, îi voi da cuvântul, să studieze cu mare atenție răspunsurile primite de la Consiliu. Evident, nu doar raportorul trebuie să studieze aceste lucruri, ci noi toți. Și de aceea am considerat că e nevoie de mai mult timp pentru a putea lua o decizie. Posibilitatea juridică a acestei amânări a fost stabilită cu coordonatorii la întâlnirea anterioară și a fost analizată de către secretariat, care ne-a informat că acest lucru este fezabil și posibil din punct de vedere legal. Și în documentele pe care le-ați primit dumneavoastră veți regăsi și uh, un calendar, un termen, termene pentru discuțiile pe care vrem să le avem pentru a discuta, dacă sunteți de acord, această descărcare pentru 2007. Și pentru restul detaliilor privind descărcarea de gestiune pentru 2007, am să-i dau cuvântul domnului raportor Sondergaard. Aveți cuvântul. Tack, Og det er jo fuldstændig øh, korrekt, som, øh, som formanden nu har redegjort. Domnule raportor, este aveți dreptate, de la ultima întâlnire lucrurile au evoluat, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Sunt de acord cu domnul președinte că, într-adevăr, au evoluat în sensul bun al cuvântului lucru pe care am reușit să îl obținem doar datorită faptului că această comisie a vorbit într-un singur glas și pentru că, în mod foarte clar, a subliniat că dorește o procedură mai transparentă și care să ofere mai multe oportunități. oportunități de a analiza conturile înainte de a ne da acordul. Pentru acei dintre dumneavoastră care sunt membri noi, vreau să vă spun că pe 23 aprilie am refuzat descărcarea de gestiune Consiliului din două motive. Lipsa de răspunsuri la întrebările noastre, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că Consiliul a refuzat să se întâlnească direct cu noi. Aceasta a fost poziția oficială a Consiliului. Și apoi, în septembrie, Consiliul a revenit cu o propunere de a avea o întâlnire informală, neoficială. Acum uh, s-au produs schimbări, am primit răspunsuri, cum a spus domnul președinte, chiar dacă în mod indirect, și, cum am spus și săptămâna trecută, am avut o întâlnire cu coordonatorii și reprezentanții Consiliului, ceea ce este un important pas înainte. Este clar, deci, că raportul care a fost pregătit pentru astăzi nu mai este la zi. Nu include aceste aspecte noi, datorită modului în care funcționează fluxul documentelor în Parlament, e nevoie și de uh, traducere și așa mai departe. Și de aceea avem nevoie de un nou raport care să ia în considerare aceste ultime aspecte și propunerea de a amâna punctul pentru sesiunea din noiembrie față de octombrie, cum era inițial, și să uh, adoptăm poziția oficială pe 3-4 octombrie, la următoarea întâlnire. Este nevoie de asemenea să scriem o scrisoare oficială către Parlament, care să fie trimisă de către președinte. Trebuie să pregătim aceste discuții cât mai repede posibil și pentru asta am să fac un nou proiect de raport pe care îl voi trimite raportorilor din umbră în vederea obținerii de comentarii cât mai repede posibil. Și de asemenea sunt pregătit să am o întâlnire și cu raportorii din umbră astfel încât să putem menține acest acord de 100% pe care l-am avut încă de la începutul acestui proces și care este de fapt motivul pentru care am obținut uh, rezultatele bune pe care le-am obținut. Care va fi principiul de bază în raportul meu? Pe de o parte, apreciem și suntem foarte mulțumiți de faptul că în sfârșit Consiliul ne-a răspuns la întrebări și a participat la întâlnire cu reprezentanții comisiei noastre. Lucru care trebuie să fie exploatat la maxim. Pe de altă parte, trebuie să respectăm angajamentele pe care ni le-am luat în raport și anume că pentru normalizarea relațiilor dintre Consiliu și Parlament la aprobarea conturilor trebuie să păstrăm această atitudine și pe viitor Consiliul trebuie să transmită un raport anual de activități pe care celelalte instituții uh, îl transmit deja Parlamentului, ceea ce înseamnă că pe viitor Consiliul va trebui să uh, răspundă întrebărilor care îi sunt transmise și uh, președintelui acestui comisii. Și, desigur, în viitor, Consiliul trebuie să fie dispus și deschis să se întâlnească cu această comisie pentru a răspunde la întrebări pertinente referitoare la conturile sale. Acest lucru nu are nicio legătură cu aspectele oficiale, formale, dar trebuie să se știe că pentru a acorda această descărcare de gestiune anul acesta, Uh, trebuie să fie de acord cu ce așteptăm noi de la ei pe viitor. Și atunci, uh, mâine voi pregăti raportul și principiul de bază al acestui raport va fi că vom aproba descărcarea, dar vom păstra aceleași cerințe pentru aprobarea pentru 2008. În ceea ce privește răspunsurile primite de la Consiliu, le-am analizat și există multe răspunsuri pertinente printre acestea, însă trebuie să menționez că multe dintre ele nu sunt bine întemeiate și sunt răspunsuri care mai trebuie să fie completate, la care mai trebuie adăugate informații. Procedura actuală nu permite însă acest lucru. Asta nu înseamnă că nu trebuie să acordăm descărcarea de gestiune, dar înseamnă că folosim raportul pentru a atrage atenția asupra faptului că încă mai există niște domenii neclare pe care dorim să le clarificăm și solicităm raportorului pentru 2008 să lucreze la acestea. Ultimul aspect pe care vreau să-l menționez se referă la situația existentă la nivelul Consiliului. Evident, situația din Consiliu este privită din perspective diferite, dar, din câte știu eu, cel puțin, au fost voci care s-au opus publicării răspunsurilor către noi pe pagina de web a Consiliului și publicarea lor pe pagina de web arată faptul că totuși această idee s-a bucurat de sprijin, dar cred că trebuie făcute uh, mai multe pentru creșterea transparenței. Însă, deocamdată, trebuie să mulțumim uh, Consiliului pentru asta, dar trebuie să ne mulțumim și nouă și noi am participat la asta. Mulțumesc! Se, ovviamente, non era questo il relatore. Mulțumesc! Într-adevăr, nu trebuie să intrăm acum în detaliu pe acest subiect și dacă sunteți de acord, discuția pentru vot va fi amânată pentru întâlnirea din 3-4 noiembrie și apoi uh, le vom discuta în sesiunea plenară din săptămâna cu 23 noiembrie. Dacă sunteți de acord, aceasta este procedura pe care am hotărât-o în întâlnirea cu coordonatorii. Al doilea punct pe ordinea de zi de astăzi se referă la aprobarea proceselor verbale pe care de asemenea le-ați primit în e din 22 septembrie 2009. Am fost informat de către secretariat că pentru această dupămasă a existat o problemă cu privire la traducerea documentelor în limba bulgară, cu interpretariatul în limba bulgară, care nu este uh, disponibil astăzi, dar va fi disponibil mâine. Cred că ați citit informațiile cu privire la web streaming, cu privire la manualul din 2009. Un alt aspect important pe care vreau să vi-l mai comunic este prezentarea raportului anual al Curții de Conturi și cu privire la acest subiect, trebuie să vă informez pe scurt cu privire la o tratativă, să spunem în ghilimele, foarte uh, îndelungă, pe care am uh, discutat-o cu Curtea de Conturi pentru a găsi o soluție pentru a reflecta exigentele existente. Au existat momente în care am avut impresia că aceste cerințe uh, ale celor care au redactat raportul erau mai importante decât uh, cerințele care veneau partea comisiei noastre. N-am să intru în detalii, însă uh, au făcut schimb de uh, scrisori, de e-mail-uri, întâlniri destul de dificile și la final s-a găsit o soluție care ar trebui să mulțumească toate cerințele. Prezentarea raportului se va face marți, 10 noiembrie 2009. Veți găsi de asemenea calendarul stabilit de secretariat, care ia în considerare o dublă cerință a noastră, care, după părerea mea, este prioritară și anume aceea de a putea iniția o discuție detaliată a raportului și deci de a putea pune întrebări, dacă este cazul, sau de a putea solicita clarificări membrilor curții și apoi o cerință care, după părerea mea, este mai puțin importantă, dar care pare să fie esențială pentru Curtea de Conturi, faptul că până la prânz doresc să dea către presă rezultatul activităților. Un alt aspect este faptul că raportul va fi disponibil și distribuit cu o zi înainte de 9 noiembrie către, ora, către prânz și vineri ar trebui să fie distribuită o copie unică președintelui și raportorului. Dar, cu siguranță, luni cu toți veți primi acest lucru. Este foarte important pentru că a doua zi, marți, vom putea deja să avem o idee destul de clară cu privire la discuții. Un alt aspect se referă la divergențele existente între poziția noastră și cea a curții de conturi și anume dacă să avem o întâlnire cu ușile închise sau deschise. Noi am considerat că întâlnirea trebuia să fie, trebuie să fie făcută cu ușile deschise uh, din motive de transparență, fiindcă nu se discuta nimic secret. Și nu ar trebui să avem uh, probleme în acest sens, fiindcă în ultima scrisoare pe care am primit-o de la președintele Cursii de Conturi, nu s-au ridicat obiecții cu privire la acest aspect. Sperăm, deci, să nu se răzgândească cu privire la acest aspect. Apoi veți găsi rapoartele speciale ale curții de conturi pe care trebuie să le discutăm și conferința anuală IAS. Un alt lucru pe care vreau să vi-l uh, reamintesc, chiar dacă poate nu este necesar, este să vă aduceți cu dumneavoastră cartelele de vot electronic mâine pentru a putea vota în cazul în care hotărâm să votăm cu cartele. La punctul 4 avem comandările coordonatorilor de la ultima întâlnire din 10 septembrie 2009, pe care n-am să le mai menționez aici, cu toții ați primit documentul, dar există o problemă preliminară foarte importantă pe care am discutat-o la începutul întâlnirii din 10 septembrie cu coordonatorii, și anume participarea deputaților neafiliați la întâlnirile coordonatorilor trebuie să vă informez cu privire la rezultatul reuniunii conferinței președinților la care am participat și eu. Nu există încă procesul verbal, dar uh, vreau să vă spun că decizia unanimă a președinților tuturor comisiilor a fost că deputații neafiliați nu pot să participe la reuniunile coordonatorilor, cu excepția cazului în care se vor prevede, prevedea modalități care să permită și să salvgardeze dreptul deputaților de a putea fi informați cât mai clar posibil pentru a-și uh, duce la îndeplinire mandatul. Lucru care trebuie să fie adus la cunoștința Comisiei pentru Afaceri Constituționale. În cadrul întâlnirii coordonatorilor, după părerea mea, majoritatea participanților și-au exprimat dezaprobarea față de această cerință, citind prevederile din tratat care arată faptul că nu se permite participarea acestora la uh, reuniunea coordonatorilor. Mă refer la deputații neafiliați. Însă, această poziție nu a fost unanimă și având în vedere că este vorba de o chestiune destul de sensibilă, hotărârea a fost ca acest lucru să fie discutat în întâlnirea de astăzi pentru ca să avem în final un vot al Comisiei pe acest subiect. Am vorbit și cu secretariatul și ne-am gândit la soluție prin care să se ia în considerare această hotărâre. După părerea mea, nu există alternative la faptul că deputații neafiliați nu pot să participe la reuniile coordonatorilor, dar am putea încerca să identificăm o soluție care să le permită să fie informați într-un fel sau altul cu privire la ce se discută. Și în acest sens, o soluție ar putea fi ca membrul, membrii sau membrii neafiliați la niciun grup politic, uh, acestora deci să le fie pusă la dispoziție nota coordonatorilor, ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, lucru care le va permite nu doar să fie informat, ci chiar să prezinte uh, Uh, note prin intermediul coordonatorilor care participă la întâlnire sau prin intermediul președintelui, într-un fel sau altul să-și transmită punctul de vedere. În ceea ce privește concluziile discuțiilor care au avut loc în cadrul întâlnirii coordonatorilor, acești deputați neafiliați vor avea dreptul să fie informați, la fel ca toți ceilalți membri ai comisiei. După părerea mea, deci, pe acest punct. Fie suntem cu toții de acord sau dacă există păreri contrarii, trebuie să le discutăm și să hotărâm astăzi, pentru că la următoarea întâlnire trebuie să avem un cadru precis de funcționare. Doamna Gras are cuvântul. Ich bin dagegen. Sunt uh, împotriva creării uh, propriilor noastre reguli. Există o Uh, dispoziție ca acești membri neafiliați să nu participe la întâlnirile coordonatorilor. Nu am uh, dori uh, să deschidem ușa pentru astfel de posibilități, pentru că noi suntem reprezentați aici. Este vorba de faptul că membrii neafiliați nu fac parte dintr-un uh, grup politic, deci sunt împotriva acestei uh, uh, propuneri. Nu știu uh, dacă transmiterea agendei, transmiterea ordinei de zi membrilor neafiliați este compatibilă cu procedura. Este un punct de vedere care ar trebui transmis uh, secretariatului. Secretariatul lucrează pentru noi toți. Uh, nu cred că ar fi o idee bună ca secretariatul să fie utilizat ca uh, un loc unde oamenii să-și exprime opiniile. Putem să transmitem ordinea de zi membrilor neafiliați, însă nu sunt de acord cu participarea lor uh, venind prin ușa din spate nu cred că trebuie să creăm reguli speciale pentru această comisie. Am la Nu știu dacă am înțeles exact ce ați vrut să spuneți, dar cred că ați fost de acord cu mine. Adică sunteți de acord că pot primi ordinea de zi? Ordinea de zi. Vielleicht lassen Sie mich an der Stelle noch mal kurz nachfragen, damit Dați-mi voie să pun următoarea întrebare pentru a mă asigura că totul este clarificat. Domnule președinte, ceea ce am înțeles din prezentarea dumneavoastră este că membrii neafiliați nu numai că uh, vor primi ordinea de zi, dar vor avea uh, posibilitatea să își spună punctul de vedere uh, secretariatului. E vorba de două lucruri diferite cred că putem să acceptăm faptul ca membrii neafiliați, care sunt membri ai comisiei, să fie informați de uh, ceea ce se discută în cadrul reuniunii coordonatorilor. Dar dacă ei își spun punctul de vedere, așa cum am înțeles eu din prezentarea dumneavoastră, asta înseamnă că în teorie, un membru neafiliat, prin intermediul secretariatului, vă spune punctul său de vedere. În acest moment, interpretarea colegei eh, mele ar fi Uh, justificată, pentru că dacă nu primesc uh, ordinea de zi la timp, dacă sunt pur și simplu informați uh, ca membrii neafiliați pentru a se putea pregăti mai bine în legătură cu ceea ce se discută în comisie, nu, asta nu pune probleme. Președinti. La conferința președinților am discutat să ne încercăm să răspundem la această cerință nu prin acceptarea participării lor la reuniunea coordonatorilor, dar să implicăm cumva. Și ce am susținut și susțin eu este să le transmitem o ordine de zi acestora, dar nu ca să-și poată exprima păreri sau uh, de, uh, evaluări cu privire la ordinea de zi, ci dacă au ordinea de zi la dispoziție, pot să facă ce consideră necesar, dar fizic nu vor participa și nici intermediul, prin intermediul părerilor transmise, dar prin intermediul ordinii de zi alții, cum am dat eu un exemplu, ar putea trimite o scrisoare. Dar asta nu înseamnă că ei participă indirect la reuniunea coordonatorilor, ci doar pot comunica. Uh, siamo tutti d'accordo, la prossima... Dacă toată lumea este de acord, la următoarea reuniune a coordonatorilor vor participa, deci, doar coordonatorii grupurilor politice. În așteptarea procesului verbal al reuniunii din 15 septembrie, a conferinței președinților și a avizului Comisiei pentru Afaceri Constituționale, care ar putea, poate, să sugereze alte variante de a informa sau de a implica deputații neafiliați. În ceea ce privește punctul 5 de pe ordinea de zi, se amână, așa cum am hotărât în partea introductivă a ședinței de astăzi, deci se amână pentru 23 octombrie. Trecem la punctul 6, raportul anual al Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF, referitor la activitatea până în 31 decembrie 2008. Prezentarea raportului anual pe 2009 va fi făcută de domnul Franz Brunner, director general OLAF, după care puteți interveni cu întrebări sau solicitări de clarificare. Să-i dăm cuvântul domnului director. Prego, Mr. Brunner. Domnule Brunner. Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren möchte mich zuerst bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să prezint uh, raportul de activitate al OLAF, precum și uh, Uh, raportul privind uh, combaterea uh, corupției în fața comisiei dumneavoastră. Aș vrea întâi să fac niște observații de ordin general, pentru că sunteți Comisia de Control Bugetar și pentru că această comisie are uh, noi membri în rândul său, OLAF și raportul de activitate sunt uh, subiecte complexe, precum și uh, raportul de luptă antifraudă. Așa încât uh, trebuie să cunoaștem contextul. Pentru a începe, Comisia de Control Bugetar, ca și OLAF-ul, sunt parteneri importanți și aliați importanți în combaterea fraudei și corupției care afectează bugetul. Uh, cooperarea între COCOBU și OLAF s-a îmbunătățit în ultimii ani. La început lucrurile au fost furtunoase, dar în ultima perioadă parlamentară am dezvoltat o cooperare constructivă. Sper și sunt într-adevăr optimist în legătură cu faptul că această bună cooperare va co la, uh, continua pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii Europene. Puteți să contați pe buna mea voință și disponibilitatea mea de a continua această colaborare. Văd uh, în sală uh, vechi prieteni, chipuri bine cunoscute, dar sunt și chipuri noi și aș dori să fac câteva uh, Uh, remarci. De la începutul lui 2000 am fost directorul OLAF și am încercat să construiesc această instituție. OLAF-ul va uh, sărbători a 10 aniversare în acest an și și-a dezvoltat uh, o echipă care este respectată a elaborat standarde și bune practici și cred că putem să fim mândri de ceea ce am realizat. Eh, desigur, însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri. Olaf a eh, realizat toate acestea, chiar dacă are o serie de eh, limitări în ceea ce privește competențele și statutul său. Oficiul lucrează în totală independență în ceea ce face el uh, nu poate să ia decizii obligatorii, el nu poate decât să emită recomandări organismelor uh, naționale și uh, direcțiilor generale Trebuie să ne asigurăm că facem o muncă de cea mai înaltă calitate. Dați-mi voie și pentru a repeta ceea ce am spus înainte că aș dori să salut uh, noi membri care să vină să viziteze Olaful într-o vizită care ar putea fi organizată înainte de sfârșitul anului pentru a-și face o imagine în legătură cu activitățile pe care le desfășurăm. Olaf este un organism complex și este important să înțelegem într-adevăr complexitatea sa, dacă vrem să înțelegem Olaful în ansamblul său. Câteva puncte uh, legate uh, de uh, raportul OLAF 2008, care rezumă rezultatele operative ale muncii noastre. Este raportul pe care l-a elaborat olaf independent și de care este răspunzător. Sunt mai multe rapoarte care au fost cuprinse în OLAF Uh, aceste uh, au uh, crescut cu 55%. Avem mai bine de 1000 de rapoarte pe an. Este un semn că suntem luați în serios și că lumea are încredere în noi. În 2008 se pot vedea cifrele arată 204 cazuri au fost uh, deschise de către Consiliul nostru și în ultimii cinci ani această cifră a rămas constantă. Ceea ce este important uh, sunt uh, rezultatele, mai ales dacă putem să obținem niște bani de la bugetul Uniunii Europene pentru a urmări penal persoane care se fac vinovate de fraudă. 450 de milioane de euro au fost uh, luate din uh, buget, inclusiv 300 uh, de milioane pentru acțiuni ulterioare de follow-up. Bugetul nostru este de 50 de milioane de euro. Dacă vedem care sunt urmările pe plan penal, mai bine de 300 de persoane au fost condamnate de uh, instanțele de drept naționale de la înființarea Olafului, uh, dar cifra nu pare impresionantă, însă totul depinde de uh, aparatul judecătoresc al fiecărui stat membru. Din păcate, nu mă aștept ca cauze, cauze care au fost deschise în 2000 uh, să fie finalizate în momentul pensionării mele, pentru că de multe ori dorează foarte mult. Uh, aș dori să îi mulțumesc doamnei Kressler pentru dezbaterea atelier pe care a organizat-o la începutul anului 2009 pentru a conștientiza lumea uh, nu știu dacă uh, lumea a fost, publicul a fost conștientizat uh, așa cum uh, ne-am uh, dori. Acestea fiind spuse, cred că nu putem folosi numai cifre statistice pentru a dovedi rezultatele OLAF. Prevenirea fraudei este la fel de importantă din punctul nostru de vedere și în 2008 am uh, uh început uh, niște uh, proiecte de uh, informații care au fost uh, uh, bine primite. Uh, Pluter și uh, programul Transparent Aid, ajutor transparent, uh, în care evaluăm riscul dublei finanțări. astfel încât uh, să nu se beneficieze de ajutor de două ori. Unele puncte importante din activitatea OLAF se referă la un uh, număr de țări. Șase țări, Belgia, Bulgaria, Italia, România și Regatul Unit, au răspuns uh, din 50, uh, 55% sau au reprezentat 55% din uh, cauzele nou deschise. Uh, Asta nu înseamnă însă că există mai multă corupție în aceste țări. Poate că este vorba de o mai bună cooperare și un mai bun schimb de informații care duc la deschiderea unui număr mai mare de uh, cauze. Unele țări nu sunt pe listă, dar uh, impresia noastră este că poate unor nu sunt pe listă pentru că nu raportează întotdeauna așa cum trebuie neregulile astfel încât uh, nu se poate uh, spune că nu există probleme într-o țară pentru că nu s-au inițiat uh, proceduri, pentru că nu există cauze pe rol. Avem îndoieli în acest în această privință cu Bulgaria și România avem o cooperare mai strânsă, în special cu autoritățile acestor țări și acest lucru este o prioritate pe agenda noastră să luptăm împotriva fraudei în aceste țări. În Bulgaria avem încă un task force care oferă asistență autorităților din această țară pentru a ajuta autoritățile să se ajute pe ele însele să rezolve problemele și să combată frauda. De aceea facem mult în ceea ce privește formarea acestor autorități. Avem uh, uh, activități uh, cu autoritățile vamale din uh, Uh, țările membre, în special în ceea ce privește contrabanda cu țigări. Am uh, reușit să facem pași importanți înainte și am ajuns la un acord cu un mare producător de uh, țigarete și sperăm să facem acest lucru și cu alte companii de țigarete. Iată câteva exemple de bună cooperare între autorități și o companie și o societate comercială. Se uh, creează parteneriate în încercarea de a rezolva uh, problemele și în această privință dorim să facem noi progrese. Și cred că uh, aici, în această privință, structura Olafului este un avantaj. Nu suntem un organism penal. Noi facem anchete, cercetări și avem o gândire orientată orientată economic și de aceea ne facem mai ușor parteneri și colaborăm mai bine cu aceștia. Am uh, încercat să lucrăm și cu alte instituții care, au, uh, care răspund de probleme judiciare, cum ar fi uh, Europolul și Eurojustul. Încercăm să ne uh, îmbunătățim relația cu aceste organisme și, de asemenea, avem succese și cu terțe țări, cu organisme din terțe țări. Cred că aceasta este singura cale de a colabora, pentru că nu putem să facem totul singuri Uh, înainte era această politică. Dacă ești dintr-o terță țară, atunci uh, <laughs> n-ai ce să uh, cauți. Nu este o atitudine bună, trebuie să colaborăm, pentru că în ultimul timp și în continuare o să ne axăm atenția pe continentul african și american. În ceea ce privește gestionarea cauzelor, așa cum am spus um, anterior în prezentare, prezentarea mea, vrem să alocăm mai multe resurse pentru uh, cazurile, pentru cauzele serioase, grave. Uh, vrem uh, să existe cauze care să ducă uh, la un follow-up pozitiv avem 77% până acum și cred că trebuie să urmărim uh, principiul toleranței zero. Vrem să colaborăm foarte bine cu IDOC și cu Consiliul de Disciplină al Comisiei, ceea ce va permite ca aceste cauze, care nu sunt foarte importante, uh, să nu uh, ne aglomereze. Vrem să ne concentrăm eforturile pe uh, cazurile uh, care sunt foarte importante. Uh, schimbul de informații se îmbunătățește, cauzele devin tot mai uh, complexe. În 2008 însă am reușit să reducem durata uh, medie a cazurilor de la 28 la 24 de luni. Unele cauze astfel s-au uh, încheiat în mai puțin de 2 ani. Vrem să ne asigurăm uh, că nu va exista uh, o suprasarcină de dosare. Vrem ca volumul de muncă să fie ținut sub control. Avem 470 de oameni în personalul nostru, două treimi sunt uh, oficiali, uh, restul uh, lucrează pe bază de contracte uh, parțiale. am uh, putut să recrutăm uh, uh, personal suplimentar și acest lucru a dus la o mai mare stabilitate în nivelul de personal. Urmărim să avem personal bine calificat și stabil Ă, pe viitor avem nevoie de un număr mai mare de personal și nu de reducerea acestuia și devine tot mai greu să atragem ă, personalul calificat. Nu este ușor să ă, găsești oamenii, mai ales pe cei cu calificările necesare, cu competențele necesare. Asta am vrut să spun în raportul meu. Sper că în viitor colaborarea noastră va fi la fel de bună, cel puțin ca în ultimii 10 ani. Mulțumesc! Olaf. Mulțumim directorului Olaf și acum dăm cuvântul domnului Stais. Eh, Mulțumesc! Aș dori să Mulțumesc uh, domnului uh, Brunner pentru prezentarea dânsului și am uh, și câteva întrebări. Poate ați putea să ne dați mai multe informații în legătură cu situația din Bulgaria. În perioada da, legislativă anterioară, această comisie s-a axat pe Bulgaria și pe descărcarea de gestiune și acest context am avut uh, întâlniri cu dumneavoastră la începutul acestui an și dumneavoastră ne-ați uh, dat impresia că autoritățile bulgare numiseră un uh, numiseră un viceministru care să se ocupe de aceste chestiuni legate de fraudă și corupție. Uh, ne-ați dat impresia atunci că totul merge în direcția cea bună, însă de atunci au existat alegeri în Bulgaria, uh, un nou guvern uh, se află acum la uh, conducerea acestui uh, stat. Prin urmare, cred că e foarte important să aflăm cum stau uh, lucrurile, pentru că vorbim până la urmă de sume foarte mari de bani aici. Cea de-a doua întrebare a mea se leagă de propria noastră instituție. Acum câteva săptămâni au existat niște rapoarte conform cărora mediatorul european a luat o decizie Uh, după ce primise o întrebare din partea unui jurnalist care dorea uh, să obțină acces la anumite documente care aveau legătură cu posibile uh, nereguli legate de construcția exactă a acestei clădiri și um, construcția clădirii de alături. Olaf a fost solicitat să ofere un aviz în acest sens și ne am dorit să vedem care a fost rolul Olaf în această chestiune. Mulțumim! Domnule Brunner, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, mult. Bulgaria, cum spuneam uh, și anterior, încă mai reprezintă un punct de interes uh, al activității noastre. Și avem foarte mulți oameni care se ocupă de acest subiect. Vicepremierul din acest uh, stat uh, a intrat în contact cu noi și um, pot să spun că situația s-a schimbat mult și banii SAPART pot fi din nou cheltuiți în um, Bulgaria. Am obținut uh, un raport satisfăcător în acest sens și odată la două, trei săptămâni pot să spun că se fac rapoarte pe această situație. Credem că dacă personalul uh, nostru poate să abordeze uh, aceste chestiuni. Dacă instruim bine uh, personalul tânăr, atunci putem să deținem controlul asupra acestei situații. Noul guvern ia de asemenea în serios toată această problemă. Vicepremierul și ministrul de interne sunt persoanele cu care noi intrăm adesea în contact Prim-ministrul bulgar a vizitat uh, Bruxelles deja de câteva ori și eu am avut întrevederi de câteva ori cu dânsul și am reușit să intrăm în detalii în legătură cu îngrijorările și problemele pe care le avem noi vis a -vis de Bulgaria. După cum vedem noi lucrurile, totul uh, se îndreaptă în direcția cea bună. A, am avut uh, probleme în ceea ce privește sistemul juridic, evident, încă mai avem anumite probleme și sunt multe lucruri de făcut și de acum înainte. E adevărat, trebuie să uh, cunoaștem uh, detaliile uh, sistemului juridic pentru a putea aborda chestiuni atât de complexe care au un fundal politic. Acesta este și cazul în țările dezvoltate din vest, când vine vorba de sistemul lor judiciar. Însă cu Bulgaria avem uh, probleme și mai mari și uh, trebuie să mobilizăm și mai multe resurse pentru a uh, face lucrurile să funcționeze. Asta am spus și premierului bulgar. Prin urmare, mai avem multe de făcut în acea zonă. Mai sunt și puncte care nu funcționează. Uh, fostul ministru de justiție din România este membră a acestei comisii și sunt sigură că această uh, persoană poate să confirme cât este de dificil atunci când vine vorba de uh, probleme precum mentalitatea în zonă. Avem nevoie de foarte multă energie pentru a soluționa aceste chestiuni și foarte multă atenție de natură personală. Nu putem soluționa problema doar cheltuind, cheltuind niște bani. Avem nevoie de persoane competente care să ne ajute așa cum trebuie. Asta s-a și întâmplat până acum și noi sperăm că în decursul acestui an uh, și în decursul primei jumătăți anului viitor vom uh, reuși să vă oferim mai multe detalii în legătură cu această situație. Acum când vine vorba despre uh, mediatorul european, ei bine, a existat o conferință de presă în legătură cu clădirea de alături Și vreau să spun că totul se leagă de o situație din anii 90. Am uh, făcut în 2001 anumite verificări și problema se lega de uh, directivele legate de licitație și modul în care acestea puteau fi aplicate. Deci, din punct de vedere juridic, uh, chestiunea era una foarte dificilă și complexă. Olaf uh, s-a ocupat de această activitate. Mediatorul european a perceput uh, intervenția noastră ca una aparținând unei curți de justiție, ori nu acesta este rolul nostru. Noi am uh, luat în considerare comunicarea mediatorului european și am, și am spus, ei bine, vom vedea ce s-a făcut până acum, ne vom întâlni și cu serviciile juridice ale Parlamentului și vom vedea dacă interpretarea uh, juridică este cea uh, exactă. E una dintre construcțiile europene uh, cele mai controversate pot să spun, din punctul de vedere al procedurii de licitație. Deci vorbim de o problemă juridică mai degrabă. În ceea ce privește aceste două clădiri, noi am descoperit aceste probleme uh, Uh, odată cu conferința de presă a mediatorului, uh, care a identificat uh, aceste chestiuni și a cerut o evaluare a situației pentru a înțelege exact ce se întâmplă. Noi acum elaborăm o scrisoare către mediatorul european, pentru că dânsul a afirmat în conferința de presă că e nevoie de un, o astfel de informare noi acum uh, elaborăm propria noastră analiză și uh, uh, dorim să vedem exact care sunt suspiciunile mediatorului european în legătură cu această chestiune înainte să întreprindem vreo acțiune noi înșine. Domnul Britva, are cuvântul. Iado io, mi-hanno messo un nome per un altro. Îmi cer scuze. Mi s-a oferit un nume greșit. Nici o problemă, domnule președinte. Domnule Brunner, am uh, două întrebări. Uh, vreau întâi să îmi cer scuze că după ce vă pun aceste întrebări va trebui să plec. Am uh, o întâlnire și uh, trebuie să ajung neapărat. Sper că veți putea să transmiteți colegilor uh, răspunsurile la aceste întrebări. Întrebarea mea are legătură cu afirmația dumneavoastră uh, legată de faptul că nu sunteți uh, o autoritate uh, penală. Eu sunt nouă în această comisie și mie mi se pare că dumneavoastră doriți să spuneți că nu aveți suficiente uh, uh, puteri pentru a vă desfășura uh, activitatea. Poate puteți să ne spuneți mai multe lucruri, dacă credeți că aveți suficiente prerogative, dacă considerați că poate anul viitor trebuie să reanalizăm aceste prerogative și să vedem dacă nu trebuie să vă oferim mai multe competențe. Și apoi a doua chestiune care este foarte importantă în raportul dumneavoastră scriați că v-ați bucurat de uh, multe succese uh, atunci când venea vorba de uh, corupție în domeniul agriculturii, de contrabanda cu țigarete sau falsificarea de bani. Există acum un nou fenomen, cel al falsificării produselor farmaceutice cu care ne confruntăm. Uh, aveți informații detaliate în legătură cu această problemă, pentru că este uh, o piață uh, neagră în creștere cât privește aceste produse farmaceutice falsificate, care uh, pot să producă foarte, foarte multe efecte negative în comparație cu alte bunuri. Haideți să subliniem lucrurile foarte clar. Eu sunt mulțumită de competențele pe care le am. Spun asta într-o manieră foarte conștientă. Prerogativele uh, OLAF în ansamblul lor sunt suficiente. Avem foarte multe posibilități la dispoziție care uh, trec dincolo de o pură investigație, iar pentru mine acestea sunt suficiente. Prin urmare, noi nu vom putea Uh, desfășura activități uh, care sunt specifice unei uh, autorități penale în Europa. Deci prerogativele noastre sunt suficiente, competențele noastre sunt suficiente, însă totul trebuie privit în contextul general. Cât privește medicamentele contrafăcute, bine, nu suntem responsabili de acest sector. Evident, regăsim aceste produse atunci când deschidem unori uh, containere și nu închidem ochii la aceste situații. Însă, am dorit să implicăm industria în aceste chestiuni uh, pentru a, ca industria să lucreze împreună cu echipele de investigații, astfel să putem face un schimb de uh, informații și astfel să ne asigurăm că alte autorități nu închid ochii la asemenea fenomene. Deci trebuie ca industria să lucreze împreună cu um, investigatorii noștri pentru a găsi anumite modele uh, care să ajute industria. Deci ce mai bine să existe o astfel de cooperare pentru a face progrese. Însă, evident, noi nu avem competențe în acest uh, domeniu. Doamna Macovei are cuvântul. Uh, thank you for, Vă mulțumesc pentru prezentarea raportului. Am două întrebări. Una referitoare la achiziții publice și fraude. Din experiența mea în domeniul corupției și luptei împotriva corupției, uh, achizițiile publice sunt cel mai bun domeniu pentru așa ceva. Știm cu toții că Există fonduri europene care vin în statele membre și care sunt folosite pentru proceduri de achiziții publice. Având în vedere experiența dumneavoastră în cadrul OLAF, puteți identifica o structură, un model pentru comiterea de fraude prin achiziții publice? Motivul pentru care pun această întrebare este că dacă răspunsul este da, am putea colabora în acest sens în vederea transpunerii uh, acestor măsuri de combatere în niște norme. Apoi, punctele naționale de contact între OLAF și partenerii naționali. După cum ați spus deja, activitatea OLAF are mare legătură cu colaborarea cu punctele naționale de contact. În primul rând, uh, cum evaluați activitatea acestor puncte de contact? Există un set comun de criterii care se aplică tuturor și, în al doilea rând, există cazuri în care au existat informații sau motive pentru a pune sub semnul întrebării integritatea persoanelor care fac parte din punctul național de contact și dacă da, ce ați făcut în astfel de cazuri? Mulțumesc! Prego, signor Vă rog, domnule Brun, aveți cuvântul. Vielen Dank. Lassen Sie mich mit den Kontaktpoints, mit den unser... Dați-mi voie să mă refer puțin la punctele de contact punctele de coordonare de combatere a fraudei pe care le avem în statele membre diferă de la un stat la altul, cooperarea diferă de la o țară la alta. Așa că nu putem face, nu putem da un verdict general pentru toate. Însă această colaborare este foarte importantă pentru noi și lucru care arată și importanța acestor puncte naționale. Per ansamblu, aș spune că lucrurile merg în direcția cea bună și dacă vă uitați în raport, veți vedea că pentru o țară am spus foarte clar că nu suntem mulțumiți de uh, rezultatele a de acolo. A fost vorba de o modificare a prevederilor legale pentru reconsolidarea cooperării. Deci, uneori e bine să îți manifesti nemulțumirea. Însă, per ansamblu, acest concept al punctelor naționale de contact s-a dovedit unul uh, util și nu cunosc pentru moment, cel puțin niciun caz în care să punem sub semnul întrebării integritatea persoanelor din aceste puncte de contact. Majoritatea problemelor vin din afară, din afara punctelor de contact. Vreau să fiu foarte precaut și am să spun că nici cultura nu este la fel uh, în toate statele membre. Există probleme care uh, în unele țări sunt considerate a ține de cultura țării respective. Uh, vrem să cerem niște lucruri care contravin culturii și noi vrem să le impunem. Nu este ușor. Există și vechile state membre unde sunt probleme și oamenii încearcă să treacă anumite lucruri sub uh, tăcere în ceea ce privește procedurile de achiziții publice. Într-adevăr, aici se pot produce multe fraude. Pe lângă procedura de licitație propriu-zisă, uh, multe probleme apar și la nivelul implementării când s-a uh, semnat contractul, după aceea apar problemele la punerea în aplicare acestuia. Și cred că va trebui să ne gândim cum să structurăm un mecanism de control mai eficient, care să se axeze pe implementare. Și poate să existe și niște dispoziții care să se axeze pe combaterea fraudei tocmai în implementarea acestor contracte. Deci există multe de discutat aici și cred că în noile state membre, mai ales, dar și la nivelul Comisiei, uh, lucrurile au evoluat destul de bine în acest sens. Pentru că uh, a crescut nivelul de conștientizare al uh, posibilității acestor fraude și cu privire la modul în care ele pot fi combătute. Domnul Schilacachis are cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι νέο μέλος της Επιτροπής. Ε, κατά συνέπεια θα με Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt un nou membru al acestei comisii, așa că vă rog să aveți răbdare dacă poate nu înțeleg și pun întrebări care par să par simpliste a spus 250 de milioane de euro au fost uh, recuperați prin intermediul activităților derulate de OLAF. Și bugetul de 50 de milioane. Deci, pe de o parte, există semne de eficiență Sau poate putem vorbi despre un, cu fenomene de fraudă și corupție extrem de răspândite. Dar care este părerea dumneavoastră? Aveți o idee cu privire la amploarea acestor fenomene? Aceasta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare, ați menționat o serie de țări. Ne puteți spune dacă există domenii în care există un grad de risc mai ridicat, domenii de activitate uh, în care poate acest fenomen este mai răspândit decât în altele? Aș dori să corectez, e vorba de 450 de milioane și mai mult, deci o sumă și mai mare. Această sumă nu reprezintă însă prejudiciile totale. Uh, suma este mai mare decât atât, însă vreau să subliniez încă o dată. Sunt multe măsuri care se întreprind. Banii se cheltuiesc în împrejurări uh, dificile, însă trebuie să arătăm foarte clar că, în mod deosebit, Comisia este un organism care are o procedură foarte riguroasă pentru terțe țări dacă lucrurile nu merg bine. Și asta este un semn uh, pozitiv. Și sigur, nu putem să împiedicăm ca lucrurile uh, să nu meargă bine. Apar întotdeauna probleme, există țări care sunt uh, pe un loc fruntaș, ca să spunem așa, uh, în Transparency List, în ceea ce privește corupția. Deci uh, trebuie să fim foarte, foarte atenți cu lista în care facem corelările. Trebuie să fim foarte atenți atunci când uh, cheltuim resursele. 450 de milioane este o sumă mare, însă aș prefera să nu fac speculații pe această temă. Este riscant și toate aceste proiecții, baza pentru aceste proiecții uh, este uh, una destul de restrânsă. spunem că nu vrem să publicăm statistici pentru că baza de statistică este prea restrânsă. Știm că astfel de întrebări vor fi puse, dar, așa cum am spus, nu vreau să încep să fac speculații pe baza unor proiecții și unor uh, calcule încrucișate. Curtea de conturi uneori spune că au Uh, verificat 600 uh, de 5 uh, cazuri și din 600 de cazuri. Deci preferăm să uh, vedem faptele și nu să facem speculații în legătură cu uh, valoarea prejudiciilor. 450 de milioane. E bine, chiar și cei care încearcă să reducă bugetul acest uh, lucru este dificil și trebuie să încercăm să fim mai eficienți. Poate că cifrele uh, vor scădea pentru că noi ne străduim să uh, combatem și să reducem frauda trebuie să găsim și alte mijloace de a combate frauda. A fost și o altă întrebare? Da. Desigur, există uh, sectoare care sunt foarte bine controlate, în mod deosebit agricultura. Uh, au uh, avut uh, loc controle de 60 de ani până acum deci, și s-a controlat dacă banii au fost bine cheltuiți sau nu. Sigur că știm cu toții că sunt riscuri în domeniul vamal, în special cu aplicarea regimului preferințelor vamale, unde, de, plică, de pildă, o țară poate să aplice o uh, rată uh, scăzută și uh, se ajunge astfel și la uh, cazuri de contrabandă. Uh, nu este o problemă numai pentru Comisie, este o problemă generală pentru Europa. Iar în ceea ce privește cheltuielile, sunt programe care sunt greu de controlat. Uh, de pildă, uh, educația permanentă, educația continuă. Uh, câți au fost prezenți astăzi? 150, 50 sau 5 persoane? E greu să spui acest lucru. Trebuie să lucrezi pe bază de încredere de multe ori. De asemenea, sunt uh, probleme de încredere în relația pe care o avem uh, cu uh, companiile. Sigur, sunt instituții de cercetare, sunt universități care sunt bucuroase, bucuroase să primească bani uh, Uh, unele institute nici n-au terminat uh, bine un program de cercetare și așteaptă să primească banii pentru altul. Este foarte greu să controlezi toate aceste lucruri. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și cred că trebuie să aplicăm uh, verificări inteligente, controle inteligente și facem tot mai mult pentru prevenire. Doamna Andresen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Brunner, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru invitația de a vizita Olaf pentru a înțelege cum lucrați și cu siguranță vom veni acolo în curând. Trebuie să spun că sunt un Uh, membru nou uh, în Parlament, uh, însă problemele Uniunii Europene nu îmi sunt deloc noi. Și mi-e greu să înțeleg datele statistice, pentru că nu-mi dau seama dacă creșterea sau scăderea numărului de cauze poate fi corelată cu uh, creșterea sau reducerea cazurilor de fraudă. Spuneți-mi, vreau să-mi spuneți cum faceți ca să deschideți uh, un caz pentru a înțelege datele statistice. Și a doua întrebare pe care vreau să vă o pun este următoarea. Ați spus că lucrați uh, total independent și am înțeles că raportați comisarului cu bugetul dacă puteți să îmi spuneți cum faceți acest lucru. Pentru a începe cu ultima întrebare, nu răspund în fața nimănui. Eu informez Parlamentul. Uh, acest lucru se face în uh, Uh, totală transparență. Avem uh, și pe plan intern uh, o comisie care validează aceste răspunsuri. Este important ceea ce raportez comisiei. Încercăm să furnizăm toate informațiile posibile, însă Raportul permite să uh, ilustrăm uh, ceea ce facem, ceea ce s-a petrecut uh, în anul anterior. Este un raport asemenea celui pe care vi-l prezint astăzi, însă nu se spune altceva acolo. Nu trebuie să întreb niciun comisar dacă pot să fac un lucru sau altul. Ceea ce este interesant în uh, această dezvoltare, caracteristica principală a Parlamentului uh, și a Consiliului este independența față de Comisie. Pentru că uh, au fost uh, păreri că această independență față de Comisie nu poate fi respectată, însă trebuie să vă spun că în niciun moment nu am avut nici cea mai mică problemă cu uh, un funcționar sau cu un membru al uh, ierarhiei în ceea ce privește această responsabilitate. Trebuie să vă spun clar, independența noastră este respectată, iar rapoartele pe care le facem sunt în interesul instituțiilor. Pentru noi este de la uh, sine înțeles că suntem în serviciul serviciilor Anchetele pe care le finalizăm e, uh, poate consecința unei anchete că un colaborator anume este supus unei proceduri disciplinare, dar uh, ceea ce este important este să știm uh, ce a determinat uh, o astfel de situație și cum putem să o evităm în viitor? Asta presupune o cooperare, însă cooperarea nu înseamnă să renunți la independența ta. Ar fi o interpretare greșită a situației. De asemenea, pot să vă spun că sunt uh, liber și independent în posibilitățile, alegerile mele. Uh, și că independența mea este respectată. Acum m-ați întrebat ce ne determină să deschidem o anchetă uh, cu privire la o situație anume, într-un caz anume. Uh, aș, uh, v-aș invita să veniți la ziua de informare la OLAF și în felul acesta o să vă dați seama care sunt criteriile pe care le utilizăm pentru a iniția o procedură, pentru a vedea cum acționăm. Și așa cum a spus-o unul dintre colegii dumneavoastră, nu este vorba de proceduri politice, ci proceduri care se bazează pe criterii obiective care corespund regulamentului nostru și insist asupra acestui fapt. Controlul procedurilor noastre și felul în care uh, întocmim uh, dosarele este copiat de alte instanțe uh, internaționale pentru că uh, au ajuns la concluzia că procedurile noastre sunt uh, foarte bune, sunt transparente uh, Uh, și membrii OLAF uh, în ierarhie pot să participe la aceste proceduri. Insist asupra acestui fapt. Chiar dacă decizia se ia în numele meu, nu eu sunt cel care am ultimul cuvânt. Obiectivitatea este un principiu uh, respectat și suntem mai mulți care luăm o hotărâre. Doamna Gracia. Mulțumesc, domnule Bruno. Brunner. Mulțumesc pentru prezentare, felicitări pentru cei 10 ani de existență. Considerăm că uh, crearea OLAF uh, constituie un pas uh, important, chiar dacă dinamica uh, din cadrul Comisiei uh, s-a încetinit oarecum în anul uh, ce a trecut. A, s-a revizuit temeiul juridic în sânul Comisiei. Au fost votate o serie de amendamente uh, și se pare că de atunci lucrurile uh, s-au uh, blocat puțin. Am vrea să știm dacă există ceva nou pe acest front. A doua întrebare se referă la documentul pe care domnul Barroso uh, ni l-a prezentat la realegerea sa, uh, unde s-a spus că Olaf va deveni total uh, independent, ceea ce este diferit de ceea ce a spus Comisia până acum. Deci, uh, cum ne putem să ne imaginăm uh, lucrurile și ce înseamnă independență deplină? Uh, sunt încântată să aud că sunteți mulțumiți de competențele pe care le aveți, însă considerăm că astfel de competențe ar putea să fie extinse. Dacă agenție, ca agenție independentă OLAF-ul nu poate să acționeze decât la cererea Comisiei, în acest uh, moment, cred că trebuie uh, să ne opunem unor astfel de limitări, pentru că în raport se vorbește și de uh, prevenire și de accesul la băncile de date și vrem să știm dacă pentru toate aceste elemente ne veți da mai multe informații sau dacă trebuie să mai așteptăm încă câteva luni pentru a primi aceste informații. Și am și o a treia întrebare. A fost uh, realizată o anchetă în ceea ce privește revizuirea internă uh, în ceea ce privește utilizarea mijloacelor în cadrul Parlamentului. Dacă dosarul este închis, cât timp uh, va trece până când se va ajunge la o concluzie? Pentru că pentru noi este foarte important, dat fiind că reputația uh, Parlamentului depinde de aceasta, ne-au fost aduse prejudicii, deci este important să știm în ce stadiu se află ancheta, uh, care sunt rezultatele. A patra întrebare se referă la Bulgaria, pentru că uneori trebuie să fim recunoscători pentru tot ceea ce aflăm. Domnule Brunner, Ați fost autorul acestui document care a fost pus pe internet uh, de autoritățile bulgare și acolo există rezultate cu privire la uh, o anchetă, rezultate care au fost publicate, uh, da, făcute publice. S-a vorbit de circa 50 de cazuri de fraudă care a implicat, care a implicat fondurile Uniunii Europene și am dori să știm câte din aceste uh, cazuri au dus la o condamnare. Mulțumesc. Uh, Doamna Grasă, dacă vă spune că aș fi satisfăcut de posibilitățile care îmi sunt uh, oferite, e bine, nu m-aș opune la extinderea acestora. Evident, uh, încă mai sunt anumite domenii unde am putea să ne consolidăm competențele, însă Până la urmă, cam asta este ideea. Se pare că sunt uh, modest, însă n-am obiecții dacă mă feriți și mai mult. Cât privește procedurile lansate împotriva uh, deputaților sau a foștilor uh, deputați, cât privește cheltuielile cu asistenții, e bine, aș dori să vă spun că concluzia a fost una pozitivă. Însă eu n-aș dori să tranșez uh, eu lucrurile, ține de uh, Parlament să facă acest lucru. Este clar că doar uh, o mică parte din informațiile primite aveau cu adevărat relevanță din punct de vedere financiar ar fi trebuit făcute multe lucruri în prealabil, deci înainte să ajungem la un audit ca atare. Însă noi am făcut totul uh, a posteriori, așadar uh, numărul persoanelor care poate n-au uh, folosit aceste sume așa cum trebuia, este, cum spuneam, un număr redus. Au fost lansate însă anumite proceduri, iar acum încercăm, uh, în cooperare cu administrația Parlamentului, să obținem dosarele care sunt uh, necesare, deci să obținem toate documentele. Datorită noilor uh, alegeri, e bine, administrația Parlamentului nu a avut când să ne ajute. De obicei nu arăt cu degetul pe alții, însă de data aceasta, Parlamentul ar fi trebuit să se uh, ocupe mai mult. Noi uh, deja suntem satisfăcuți uh, de ceea ce știm și vreau să spun că vom face tot posibilul pentru a finaliza acest dosar. Doream să o facem până în primăvara lui 2009, însă ne-am dat seama că lucrurile nu puteau să se petreacă atât de repede, câtă vreme Parlamentul nu mi-oferise toate informațiile de care aveam nevoie. Așadar, noi nu am putea lansa o procedură împotriva grupului de persoane care a fost menționat. Acolo unde existau date concrete, datorită altor comunicări, datorită altor mărturii ale asistenților uh, înșiși, acolo am putut uh, porni niște proceduri. Deci vorbeam despre această comunicare cu Parlamentul, uh, și, din păcate, nu a avut uh, o cooperare atât de fructoasă pe cât ne-am fi dorit-o. Prin urmare, nu am putut uh, finaliza lucrurile. Doar atât pot să vă spun. Așadar, există o plângere care a fost uh, înaintată, însă până acum nu au existat condamnări. Este vorba de o problemă generală nu ascund nimic, nu ascund nimic, ci pur și simplu lucrurile trenează în ceea ce privește procedura judiciară, încă n-am ajuns uh, la o concluzie, uh, însă trebuie să ne accelerăm uh, activitățile pentru a ajunge la o astfel de concluzie. Și sper că vom reuși. Cât privește Bulgaria, evident, toată lumea este conștientă că trebuie să acționăm, însă insist pe lângă Parlament în ceea ce privește independența sistemului uh, judiciar. Este un uh, lucru foarte delicat, foarte prețios, prețios și uh, nu putem să cerem aici schimbări de la o zi la alta. Mulțumesc! Da, am uitat ceva, doamnă Gras, mi-aduc aminte. Era vorba de reforma OLAF. E bine, vedeți, am uitat acest aspect. Însă, lăsând asta la o parte, doream să vă spun că eu cred că președintele Comisiei Europene a făcut uh, o declarație uh, care, după părerea mea, ar trebui să se interpreteze în modul următor. Nu este vorba despre uh, un al treilea proiect care trebuie lansat, uh, ci uh, este vorba de activitatea care deja a fost finalizată în decursul celei de-a doua propuneri de reformă. Acestea trebuie puse în aplicare. Nu trebuie să ignorăm uh, aceste elemente, ci trebuie să continuăm discuția pentru a vedea uh, dacă ceea ce s-a decis în acest uh, context, ceea ce a fost abordat, poate fi dezvoltat în continuare pentru a ajunge la un rezultat și pentru a face astfel încât independența OLAF să continue să se dezvolte însă totul va depinde de această dezbatere. După părerea mea, Declarația domnului Barroso merge în acest sens. Dânsul consideră că uh, evoluția noastră a fost uh, una uh, pozitivă și că o astfel de evoluție este de dorit, nu a, nu a reprezentat un pas înapoi. Prin urmare, cred că astfel trebuie să interpretăm lucrurile la acest moment. Acesta este punctul de vedere al întregii uh, comisii. Nu trebuie să ne lansăm în altfel de interpretări. Doamna Era Sanders are cuvântul. Sí. <laughs> After <clears throat> Mulțumesc, domnule uh, președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Brunner pentru uh, prezentarea sa, mai ales pentru că dânsul a venit să aibă această discuție la începutul mandatului nostru. E adevărat uh, că uh, dânsul vede fețe noi și uh, fețe vechi aici, uh, prin urmare un contact uh, între noi și Olaf este întotdeauna de dorit. Am o întrebare acum, nu doar pentru propria mea informare, ci în beneficiul tuturor membrilor acestei comisii. Întrebarea mea se leagă de codul etic pentru cei care dezvoltă, se ocupă cu investigări și uh, știu că există o revizuire a acestui uh, cod în uh, cadrul OLAF. Prin urmare, puteți să descrieți această activitate? Funcționează bine lucrurile sau nu? Puteți să ne dați anumite informații pentru a vedea dacă e necesar să se întreprindă aceste lucruri sau nu. De asemenea, ați putea să ne spuneți câte ceva în legătură cu uh, situația actuală în ceea ce privește uh, Comitetul de uh, sub Uh, supervizare din cadrul uh, OLAF. Este un uh, subiect care ne interesează. Examinarea este un aspect important pentru această comisie, cât și pentru acest Parlament. Trebuie să vedem dacă OLAF este independent pentru ca să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. Deci vorbim despre informații care interesează pe toată lumea. Până la urmă e vorba despre un nou Parlament și în acest context care este starea de fapt al Comitetului de Supraveghere. Mai mult, ați putea să ne spuneți câteva lucruri pe care am, a trebuit să le știm atunci când ne uh, întoarcem uh, acasă. Bun, știm că Olaf uh, își desfășoară activitatea până la un, un anumit moment, după care transferă cazul cu toate elementele sale uh, statului membru. Ce urmează după aceea din partea Olaf? Ce am putea face pentru a uh, îmbunătăți această etapă? Pierdeți din vedere cazul cu totul sau uh, până la urmă ajungeți la rezultatele pe care le doriți? Și apoi, în cele din urmă, uh, un comentariu care se leagă de ceva ce am citit în presă, un aspect care mă interesează. E vorba despre un comentariu legat de Galileo și decizia de a implementa um, fondurile acestui proiect european. E un proiect care are o valoare deosebită pentru că este un proiect uh, semnificativ pentru uh, Europa, pentru că Europa se îndreaptă spre o um, zonă, spre o epocă de uh, cercetare și inovație. Așadar, ce părere aveți despre Galileo și finanțarea pentru acest proiect? Mulțumesc! Înțeleg foarte bine uh, faptul că vă referiți la normele noastre interne. Ei bine, noi avem un manual care acum este modernizat și uh, actualizat. Multe dintre modificările uh, care au apărut în directiva privind reforma OLAF au fost introduse aici. De exemplu, am implementat uh, în totalitate recomandările făcute acolo. Însă ne-am gândit și la uh, criticile care au fost înaintate de uh, Comisie și Parlament, pe care le-am inclus în acest manual. Ideea ar fi să ne îmbunătățim structura internă. Vreau să spun că în cele din urmă putem ajunge la concluzia că avem uh, uh, un regulament interior uh, foarte transparent. Cum spuneam și mai devreme, există dovezi care să susțină cele afirmate anterior. Prin urmare, ne aflăm pe calea cea bună. Ați vorbit despre justiția statelor membre. Eu nu sunt neapărat de acord uh, cu uh, dumneavoastră. Timpul, energiile uh, necesare pentru a urma un, a urmări ce se întâmplă cu un caz, ei bine, acestea sunt enorme. Noi nu avem resursele necesare. Haideți să luăm în considerare țara uh, dumneavoastră. Există un caz care durează în justiția țării dumneavoastră deja de 9 ani. Cazul uh, până la urmă s-a finalizat în uh, acest an într-o instanță civilă, dar vă dați seama, 9 ani reprezintă o perioadă foarte lungă de timp. Uh, la început uh, am zis, e bine, lucrurile nu uh, funcționează, până la urmă nu vom finaliza acest uh, caz, însă se pare că nu s-a întâmplat așa. E bine, cum s-au uh, petrecut uh, lucrurile? Pe plan uh, penal, uh, nu vreau să fac comentarii, pur și simplu justiția din uh, acest stat a luat uh, o decizie, însă experții noștri uh, s-au întâlnit cu experții comisiei în legătură cu acest uh, caz și s-au pus de acord că trebuie rambursați niște bani. Și cazul a ajuns la Curtea Europeană de Justiție, care ne-a dat dreptate, însă a trebuit să așteptăm 9 ani. Repet, deci trebuie să avem foarte multă răbdare. Bine, e dificil să Înțelegem că așa stau uh, lucrurile, însă până la urmă rezultate pozitive există. Uneori e dificil să explicăm de ce lucrurile au luat uh, o anume întorsătură, însă asta este situația. Putem întreprinde măsuri, însă durează, e adevărat, foarte mult timp până când uh, lucrurile se rezolvă. Uh, dumneavoastră ne întrebați dacă noi facem față acestor proceduri uh, complexe. Până la urmă nu vorbim doar despre legislația europeană, legislația națională este și ea foarte complexă. În legătură cu ultimul dumneavoastră comentariu, nu am uh, ce să explic. Există un nou șef de unitate pentru secretariat, care a fost uh, deja numit în funcție. Mai există un post vacant în cadrul secretariatului care încă nu a fost uh, ocupat Comisia va trebui să ia o decizie în acest sens, să se încheie procedura, însă am ajuns la un acord uh, vis-a-vis -vis de modul în care vom proceda în uh, viitor. Aceasta nu este o chestiune care ține doar de OLAF, ci mai degrabă de um, Comitetul de Supraveghere și este până la urmă o procedură de natură politică. În ceea ce privește Galileo, nu pot să fac comentarii. Sunt uh, unii care uh, afirmă că finanțarea pentru acest proiect nu este așa cum ne-am fi dorit-o sau așa cum ne-am fi așteptat să fie. E bine, aceasta este o opinie, însă sunt și alții care spun că uh, cifrele pur și simplu au fost manipulate, cineva nu face lucrurile așa cum trebuie. E bine, dacă așa ar sta lucrurile, atunci putem lua măsuri, însă comentariul că finanțarea este puțin neobișnuită în cadrul acestui uh, proiect, e bine, din fericire, nu reprezintă un subiect care să ne intereseze pe noi. Pentru moment, eu uh, consider că uh, este vorba doar despre o idee politică ciudată care a fost pusă în practică, însă Olaf nu trebuie să se amestece la acest moment. Qualche domani. Am să închei și eu cu niște întrebări, având în vedere că nimeni nu s-a mai înscris la cuvânt. Și apoi trecem mai departe, fiindcă mai avem multe pe ordinea de zi. Am întrebări destul de complexe, e adevărat, dar o să încerc să le prezint cât mai simplu. În primul rând, alte detalii cu privire la legăturile dintre OLAF și autoritățile judiciare naționale din diferite țări. Care, este, care sunt legăturile, rapoartele dintre aceste structuri și procedurile penale, evident, sunt îndelungate pentru a ajunge la o hotărâre de condamnare. E nevoie de ani de zile, e adevărat. Dar aș vrea să știu dacă Olaf poate să utilizeze elementele probatorii sau de anchetă care rezultă din anchetele și investigațiile făcute de autoritățile judiciare și să își desfășoare propria sa activitate independentă de rezultatul acelui proces. O altă întrebare. În ce măsură puteți proteja informatorii și colaboratorii dumneavoastră care vă dau informații relevante? Și o ultimă întrebare pe care o am pentru dumneavoastră, deja menționată și de alți colegi. Unul dintre principalele elemente, evident, este, eh, sunt încăr- încălcările prevederilor în domeniul contractelor adică dacă se respectă sau nu prevederile contractelor. Ce dorește, ce intenționează să facă Olaf în ceea ce privește verificarea nu doar a contractelor, ci și a, cu privire la implementarea proiectelor. Și dat fiind că, având în vedere experiența mea, fiindcă în trecut m-am ocupat de acest lucru, vă spun că domeniul finanțărilor publice, al achizițiilor publice, este principalul domeniu al uh, locului unde se întâlnește politica cu crima organizată, să spunem, deci punctul central al corupției. Și dacă, așa să știu dacă în următorii ani Olaf intenționează să se acces, accentueze, să se axeze pe acest aspect și anume să vadă cum penetrează în interiorul instituțiilor criminalitatea organizată tocmai prin intermediul acestor achiziții publice. Aș vrea să știu dacă vreți să fiți pe viitor mai incisiv în acest domeniu. Mulțumesc! Also die äh, Zusammenarbeit mit der Justiz insgesamt äh, Colaborarea cu justiția în general din punctul nostru de vedere. Este o colaborare foarte bună, cu colaborarea cu statele membre. Avem o rețea foarte bună între, de colaborare între OLAF și sistemele juridice naționale. Și nu se pune problema de a constrânge uh, aceste sisteme să colaboreze, ci de existența unor proceduri care să permită acest lucru. Deci problemele sunt mai degrabă la nivel de jos decât de sus. De exemplu, săptămâna viitoare va avea loc o conferință la Viena a procuratorilor din statele membre care vor participa pentru a analiza posibilitatea unei mai bune colaborări pe viitor și sunt în măsură să spun că acest lucru va duce la îmbunătățirea calității rapoartelor noastre. Uh, și, desigur, vor crește și cerințele pe care le avem de la uh, statele membre pentru ca să putem ajunge astfel la concluzii mult mai bune. Este foarte important ca aceste colaborări să funcționeze în mod eficient, lucru valabil și în cazul Italiei. Într-adevăr, există multe domenii relevante și uh, în cadrul colaborării cu justiția, încercăm încă de la început să participăm cu fondurile necesare dacă e vorba de uh, posibilitatea să se ajungă la faliment sau alte riscuri de ne- imposibilitate de recuperare a fondurilor. Asta la nivel național sau la nivel regional. Deocamdată putem spune că am avut o bună colaborare cu autoritățile de anchetă. Auch damit zu beschleunigen. Was den Schutz von Mitarbeitern also äh, betrifft, äh, das heißt Zusage von ähm, nicht benennen În ceea ce privește protecția de care m-ați uh, întrebat, și aici lucrurile sunt limitate. Protecția persoanelor care ne furnizează informații. dacă o să le spunem, vă vom proteja uh, față de instanțele juridice naționale și așa mai departe. am, nu ar fi adevărat. Nu putem face astfel de promisiuni, nu ne putem angaja la așa ceva, fiindcă dacă suntem obligați să comparăm în fața instanței naționale, trebuie să facem acest lucru dacă ei sunt obligați. Însă, cum am spus, colaborarea cu autoritățile naționale merge foarte bine și putem uh, acționa de în fazele incipiente. În ceea ce privește achizițiile publice, controlul, în primul rând, trebuie să fie făcut de cei care cheltuie banii, în primul rând, nu e sarcina noastră. Dacă constatăm că există dificultăți, sigur, atunci vom contacta direcțiile generale relevante, dar nu trecem noi direct la un uh, audit, la o verificare. E vorba aici de competența celor care se ocupă de gestionarea acestor credite, de cheltuirea banilor. Acestea sunt procedurile. Dacă considerăm că trebuie să verificăm, să facem un audit la nivelul unei companii, facem acest lucru, desigur. De altfel, încercăm să ne axăm din ce în ce mai mult pe această activitate de tip preventiv, de prevenție. Însă, după cum știți, există cazuri în care structurile naționale, în primul rând, structurile naționale trebuie să intervină. Noi putem să le furnizăm informații, e adevărat. dispunem de informații de natură economică pe care le putem furniza pentru a sprijina, sprijini autoritățile naționale în rezolvarea anumitor cazuri, dar soluționarea acestor cazuri este de competență exclusivă a autorităților naționale. Mr. Brunner, prego, le do la parola per Domnule Brunner, aveți cuvântul pentru raportul Comisiei către Parlamentul European. Mă gândeam la întrebări la care să mai răspund, așa că nu v-am ascultat, îmi cer scuze. Acum va trebui să prezint raportul Comisiei către Parlament am fost uh, rugat uh, să prezint acest raport, articolul 280, așa numit articolul 280, cu privire la timpul pe care voi aroca aceste prezentări va fi foarte scurt, însă cred că este important pentru noi membri să înțeleagă de ce există două rapoarte, în ce diferă ele și de ce nu avem un singur raport. Olaf a, prezentat, a pregătit acest raport în numele Comisiei, aceasta fiind o altă funcție a Olaf. Articolul 280 din tratat stipulează că Comisia și statele membre trebuie să-și coordoneze acțiunile pentru a proteja finanțele UE și pentru a contracara uh, activitățile frauduloase. Deci această protecție este o responsabilitate comună. E foarte important să subliniem această responsabilitate comună împărțită de Comisie cu statele membre. De aceea, în conformitate cu același articol, în fiecare an Comisia și statele membre uh, emit în comun un raport care reprezintă uh, informații statistice privind cauzele de fradă și alte irregularități. Știm că aceste cifre sunt foarte interesante pentru cei din afară, Însă, vreau să subliniez faptul că aceste informații statistice trebuie să fie citite cu mare atenție, fiindcă e vorba de irregularități, care de multe ori sunt doar simple greșeli administrative, nu posibile cazuri de fraudă, care sunt acte deliberate. De, de asemenea, raportarea unor suspiciuni de fraudă nu înseamnă că este un caz confirmat de fraudă. Raportul prezintă și noile măsuri pe care Comisia și statele membre le-au luat pentru a îndeplini obligațiile din domeniu. Însă, sunt doar exemple aici. Și încercăm să nu ne repetăm pe cât posibil. Comisia apreciază faptul că uh, Parlamentul adoptă în fiecare an propria rezoluție antifraudă pe baza rapoartelor Comisiei și OLAF. Consiliul însă uh, este interesat doar în mod limitat. Uh, dar trebuie să dăm dovadă de eforturi serioase de combatere a fraudei la nivel european cu toții și de aceea vă mulțumesc dumneavoastră pentru abordare, fiindcă este în sprijinul măsurilor noastre. În raportul privind articolul 20, pe 280 pe care îl prezint, mă refer la așa numitul raport Musoto, care prezintă o, o privire de ansamblu asupra competențelor organizațiilor și autorităților statele membre în lupta împotriva fraudei și în cadrul cooperării cu OLAF. Se face și o a, uh, analiză detaliată a disciplinei de raportare privind irregularitățile din statele membre. În ceea ce privește disciplina de raportare, raportul subliniază îmbunătățirea termenelor de raportare la nivelul statelor membre, mai ales datorită utilizării sistemelor electronice de raportare. Pe viitor ne așteptăm ca lucrurile să se îmbunătățească și mai tare prin folosirea acestor sisteme electronice de raportare, însă lucrurile nu se vor uh, îmbunătăți dacă statele membre uh, raportează toate irregularitățile. Trebuie să încercăm să se respecte toate standardele și nu uh, statele membre să hotărască care sunt relevante și care nu. Pe lângă subiectele tocmai menționate, am introdus cifrele pentru 2008 care arată că numărul irregularităților a început pentru, a crescut pentru fondurile structurale și de coeziune, fonduri de preaderare și au scăzut pentru uh, fonduri pentru agricultură și resurse proprii tradiționale. Impactul estimat global pentru cheltuieli a scăzut de la 1000 de milioane de euro în 2007 la 780 de milioane euro în 2008. A scăzut în toate sectoarelor, cu excepția uh, fondurilor de preaderare și cheltuieli directe. Pentru fondurile de preaderare, sumele sunt cele mai mari raportate. Numărul de cazuri a, fost, a crescut cu 58%, 523 de cazuri în 2008. Creșterea poate să se datoreze și consolidării controlelor la nivelul proiectelor și datorită uh, raportării din partea statelor, precum și creșterii varietății programelor de preaderare. la resursele proprii a fost o scădere de la 401 milioane de euro în 2000 7 la 351 de milioane de euro în anul următor. Impactul financiar estimat al cazurilor de fraudă suspectată a crescut pentru ambele timp, a scăzut pentru ambele timpul de cheltuieli și pentru uh, resursele proprii tradiționale. În încheiere, câteva uh, cuvinte cu privire la principalele măsuri luate anul trecut la nivel european și să vă spun câteva cuvinte cu privire la propunerea cu privire la 273. De asemenea, vreau să menționez acordul Liechtenstein, care încă nu este finalizat, dar prin care se vor stabili standarde pentru viitoarele acorduri cu statele terțe, cum ar fi Monaco și alte state europene și sperăm că în octombrie Consiliul ECOFIN va reuși să tragă linie și să concretizăm, să finalizăm lucrurile, fiindcă avem nevoie de așa ceva. Interesant din punctul meu de vedere este că se cere tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și acum uh, se uită la acest acord și își dau seama că e prea mult și nu mai știu cum să-l semneze. Deci, iată, o situație paradoxală în care ne aflăm. Luni de zile s-a cerut tot mai mult și acum sunt șocați de cât de, mulți, cât de mult au primit. Deci, iată, situația e destul de interesantă și sperăm să se găsească o soluție în octombrie pentru această situație interesantă. Am avut succes și cu măsurile menite să Uh, protejăm monedele noastre împotriva contrafacerii și uh, sistemul nou de uh, central de transparență, ceea ce înseamnă că toți beneficiarii sunt cunoscuți acum pe paginile web, este benefic pentru a preveni frauda și alte nereguli. Pe scurt, acesta este raportul Comisiei. Câteva cuvinte în legătură cu elaborarea sa. Raportul în toate limbile este relativ uh, scurt, este un rezumat și dați-mi voi să spun, mai ales pentru raportor, cele două anexe în engleză dau, uh, uh, fac o prezentare generală statistică. Aceasta este situația. Nu suntem în măsură să traducem uh, întregul uh, raport. Am aflat acum că anexele vor fi în trei limbi. Majoritatea nu va fi mulțumită pentru că e vorba de numai trei limbi. Asta este situația în care ne aflăm. Nu avem capacitatea să traducem uh, raportul integral, uh, inclusiv anexele, uh, pentru că acest lucru ar costa prea mult și sperăm că traducerea în cele trei limbi va fi de ajutor. Mulțumesc! Prego, onorevole Pepe. Domnul deputat vrea să intervină. provin din politica regională, de la Comisia pentru Dezvoltare Regională și trebuie să mă obișnuiesc cu faptul că e vorba de un raport al Comisiei care a fost prezentat aici. Este o construcție oarecum stranie pentru mine, însă uh, ne-ați explicat cum funcționează lucrurile. Eu am uh, o, o chestiune de conținut uh, E vorba de o inițiativă de transparență europeană pe care ați menționat-o pe scurt uh, în raportul dumneavoastră. Însă, în ceea ce privește sumele referitoare la agricultură, le-am uh, transpus, putem să le uh, citim pe internet, dar pentru fondurile structurale este cu totul altceva. Pot să vă spun că publicarea fondurilor structurale în ceea ce privește sumele este insuficientă în listele naționale. Nu există decât titluri referitoare la unele regiuni, însă nu se face referire la proiecte uh, individuale. Lucrurile sunt uh, formulate de o manieră prea generală uh, transparența fondurilor structurale, dacă este uh, garantată, ar fi o pârghie foarte bună pentru a combate mai eficient frauda și pentru a respecta obiectivele politicii regionale și pentru a le controla într-o manieră mai eficientă. Poate ne puteți vorbi despre transpunerea inițiativei de transparență pentru uh, sumele alocate fondurilor structurale dacă îmi permiteți. Este o structură destul de greu de înțeles, însă uh, independența mea uh, nu este periclitată de faptul că e vorba aici de un uh, vicepreședintelui Comisiei. Această manieră de a proceda este în temeiul tratatului. Comisia aici este partenerul nostru care uh, redactează raportul cu statele membre, așa încât, din punct de vedere al conținutului, uh, sunt tot felul de uh, informații care sunt uh, informațiile noastre am reușit să ne acomodăm la uh, această dublă capacitate, uh, dublu statut pe care uh, îl am. Asta nu mă deranjează. Este un aspect pozitiv pentru Olaf și cred că în sânul comisiei Uh, participăm la programe de etică și încercăm să facem astfel încât cunoștințele noastre, informațiile de care dispunem să fie transpuse. Deci nu pot așa pe nepusă masă să vă răspund la întrebarea în legătură cu transparența fondurilor structurale. Nu știu dacă colegii de la comisie au ceva de adăugat sau dacă doresc să o facă, dacă nu, o să vă răspund în scris de îndată ce acest lucru va fi posibil. Pentru că e vorba aici de un instrument clasic al Comisiei și nu pot să vă răspund la această întrebare în această fază. Mulțumesc, domnule director general, pentru uh, ansamblu intervenției noastre, spune domnul Audi. Uh, am o întrebare în legătură cu independența dumneavoastră și faptul că vă exprimați în uh, numele Comisiei este o prezumție de non-independență, pentru că uh, uh, răspundeți în fața vicepreședintelui Comisiei. Ascultați părerea acestuia. Cred că ar fi fost normal ca uh, printr-un delegat, Comisia să prezinte acest uh, raport, pentru că este un raport al Comisiei. Deci uh, am dorit uh, să fac aceste remarci introductive, acest preambul. Eu nu mă întoiesc de independența dumneavoastră, însă sarcina Comisiei de control bugetar este să controleze executivul. Executivul este Comisia. Am închis paranteza. Domnule președinte, nu știu dacă putem să facem o recomandare comisiei. Uh, mi se pare păcat că în acest raport, care așa cum a spus-o domnule direct, uh, general uh, care se referă în baza articolului 280 la interesele financiare ale Comisiei, că s-a, în titlul raportului s-a adăugat lupta antifraudă pentru că se pune accentul pe combaterea fraudei, în vreme ce acest uh, raport uh, uh, are o logică mult mai vastă și Olaful are această sarcină de a combate frauda este un regret pe care l-am explicat și la descărcarea din 2007. Pentru că în aceste, în aceste chestiuni avem tendanța, tendința de a confrunta fraudele cu neregulile și din ce în ce mai mult uh, se adaugă suspiciunile de fraudă și odată o să, într-o bună zi o să adăugăm și suspiciunile de nereguli. Noi avem o o masă de dispoziții care sunt prea uh, complicate și pentru că sunt uh, uh prea complicate, beneficiarii finali, utilizatorii finali, statele membre pot să facă greșeli. Este uh, mai greu să combați frauda uh, decât să constați uh, o lungă listă de nereguli. Trebuie să se facă o distinție între nereguli uh, nu este anormal să faci uh, greșeli. Uh, fraudele sunt însă foarte grave și ați uh, subliniat că acolo există elementul intenție. Și vreau să vă pun o întrebare acolo unde se vorbește de protecția intereselor finanțare, combaterea fraudei, dacă ne puteți spune pentru 2008 numărul de fraude dovedite, nu cele uh, în legătură cu care există suspiciuni, și valoarea acestor fraude. La cât se ridică, la ce sumă se ridică aceste fraude. Dacă îmi permiteți, am să vă spun că Olaful intervine și dacă intervine uh, pozitiv, trebuie să lucreze unor pentru comisie. Suntem în serviciul comisiei ca toți ceilalți și directorul este cel care este echipul din afară. Noi uh, facem raportul pentru că dispunem de informații. Primim toate informațiile din partea statelor membre, le uh, transmitem și uh, transmitem toate, tot, toate datele și constatările noastre la Direcția Generală și o parte și uh, ceea ce transmitem noi constituie o parte din uh, raport. Nu cred că asta uh, constituie o erodare, o pierdere a autonomiei. Nu mi se pare că există probleme cu acest lucru, pentru că am participat la redactarea acestui raport, deci nu văd uh, uh vreo problemă. Uh, am un dublu statut, nu cred că asta pune probleme, este uh, permis de către uh, uh dispozițiile legale. În ceea ce vește titlul uh, raportului și uh, trebuie să vă spun dumneavoastră nu vreți să vorbim despre uh, lupta, combaterea fraudei și uh, această adăugire făcută în titlu legată de uh, lupta împotriva fraudei, lupta antifraudă. Începând cu raportul numărul 1, a fost titlul uh, care a fost uh, dat și s-a vorbit acolo de luptă împotriva fraudei. Dacă ne uităm la traducerea în limba germană, se vorbește acolo de uh, lupta împotriva fraudei. Deci, în titulatura în limba germană a Olafului, frauda figurează lupta împotriva fraudei. Nu văd cum am putea să uh, fim responsabili. Statele membre răspund și au datoria să lupte împotriva fraudei. Există o tradiție care există de mai bine de 10 ani. Am lansat o dezbatere cu statele membre și am ajuns la uh, rezultatul următor. Pentru a respecta tradiția, trebuie să vorbim de fraudă, pentru că există și multe nereguli care până la urmă duc la fraudă. Și acum aș vrea să uh, ajung la sugestia pe care ați făcut-o în ceea ce privește discuția. Există diferite metode de a face rapoarte. Uh, există uh, țări, cum ar fi Grecia, unde totul este considerat ca fiind neregulă. Și într-o etapă ulterioară, în momentul în care există o condamnare în instanță, atunci ni se comunică cazurile de uh, fraudă. Dar există țări, cum ar fi Italia, Germania, unde încă din momentul în care în uh, Italia garda financiară intră în acțiune, se consideră că e vorba de o infracțiune și că este vorba de fraudă. Trebuie să spun că până în prezent discuțiile sunt în curs, încercăm să clarificăm lucrurile pentru că este vorba de o situație mixtă care duce uneori la probleme. Nu este prima oară când se întâmplă acest lucru și de aceea am spus să luați aceste cifre cu cea mai mare precauție, pentru că mai degrabă uh, e vorba de mere, pere și uh, chiar de lămâi. Deci trebuie să încercăm să clarificăm lucrurile, dar există niște tradiții Uh, putem să vorbim de fraudă numai atunci când uh, cauza ajunge în fața unei instanțe de judecată. În ceea ce privește statisticile, acest lucru poate să pună uh, probleme. Există nereguli din anii 90 care s-au transformat în fraudă. Și atunci se pune întrebarea, e o fraudă din anul 2008 sau este o fraudă care în uh, uh anii uh, 90 a fost o neregulă și acum s-a transformat în fraudă. Sperăm că mai devreme sau mai târziu vom uh, putea să descurcăm lucrurile și să avem o situație mai bună a raportului. Dacă nu sunt uh, alte Uh, cereri și sper că nu confundăm uh, merele cu perele. Mulțumesc. Trecem la uh, punctul 8. Îmi cer scuze, spune președintele. Punctul 8. Auditul intern definește ceea ce este frauda și Uh, greșeala sau neregula. Eu am pus o întrebare și nu am primit un răspuns. Care este numărul acestor fraude și valoarea, suma la care se ridică acesta? Da, poate că nu aveți un răspuns. Aufgrund der statistischen Probleme möchte ich sie nicht gleich beantworten, sondern nochmal das genau nach Aici este vorba despre o chestiune um, statistică, totul depinde de criteriile dumneavoastră. Trebuie să găsim um, cel mai bun răspuns posibil, dispozând de diverse posibilități statistice pe care le avem la îndemână. De îndată ce voi avea aceste informații, vă voi transmite un răspuns în scris. Am anumite cifre, însă nu vreau să mă lansez în ele pur și simplu, pentru că dumneavoastră vorbeați despre uh, cazuri de uh, fraudă dovedite, ori eu trebuie să mă interesez în legătură cu aceste chestiuni. Mulțumesc. Punctul 8 de pe ordinea de zi. Prezentarea studiului privind codul de conduit al comisarilor, îmbunătățirea eficacității și eficienței. Raportarea este doamna Gresel, care îi dau cuvântul acum. Aveți cuvântul. Der Herr Blomeyer, wo ist er? Ah, sehr schön. Danke. Die Studien care este originea acestui uh, studiu? E bine, am dat seama că acel cont de conduită pe care îl aveam până acum uh, are niște zone neacoperite, are niște lipsuri și uh, studiul efectuat a confirmat acest lucru. Nu știu cât timp avem la dispoziție, însă acest subiect este unul chiar important pentru noi, pentru audierea comisarilor. Acesta va reprezenta un element foarte important. Credem că codul, codul de conduită uh, trebuie eh, extins și încă foarte repede. Acele lipsuri eh, eh, arătate de domnul Bloma, care țin de anumite vizite, de invitații, de anumite cadouri pe care le-ar putea primi comisarii, E bine, vreau să spun că două treimi din acestea uh, sunt primite doar de către unii dintre ei, dar nu vedem de ce există acest uh, uh, dezechilibru, nu înțelegem de ce. Prin urmare, codul de conduită trebuie revizuit în anumite puncte. Mai întâi mă refer la termenul de cadouri care trebuie definite Uh, aici, de exemplu, la cadouri putem include invitații pentru călătorii scumpe sau la uh, o cină scumpă, să spunem. Trebuie să înțelegem cine ce oferă. Și uh, Informația din codul de conduită trebuie așadar uniformizată. Avem nevoie de informații mai precise din partea comisiei. Comisia ne poate spune ce informații trebuie să furnizeze comisarii, pentru că oamenii înțeleg aceste lucruri în mod diferit. Prin urmare, avem nevoie de uh, un fel de instituție către care să se îndrepte cetățenii dacă ei consideră că există un conflict de interese în ceea ce privește un uh, comisar. Conflictul de interese trebuie uh, definit și el mai uh, precis. Orice oficial al Uniunii Europene trebuie să fie supus unor anumite norme mai stricte separe decât cele aplicate eh, comisarilor. Acesta este concluzia mea. Aș dori să mulțumesc și domnului Blom. Am, ce, îmi pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție să discutăm acest eh, raport. Eh, însă poate aș ruga secretariatul comisiei să vadă exact când am putea să avem o discuție adecvată în legătură cu acest subiect. Președintele Barroso spunea că acest uh, cod de conduită, după părerea lui, uh, ar putea fi uh, revizuit dacă sunt și alții care uh, insistă asupra acestui lucru. Această formulare este uh, oarecum bizară pentru un comisar, pentru că dânsul este președintele comisiei, el este cel care poate să vină cu inițiative, el poate face uh, lobby, codul de conduită uh, există tocmai pentru a canaliza acest tip de lobby și pentru a stabili un număr minim de reguli. Așadar, independent de activitatea noastră, comisarul, președintele comisiei trebuie să ne spună exact ce intenții are. Meier, se nu vor ajungere Mulțumesc, îi mulțumim și domnului Blomer și dacă nu vreți să mai adăugați ceva, trecem mai departe, fiindcă avem și documentele să le consultăm. Vreți să adăugați ceva? Vă rog. Thank you very much for the um, introduction. Um, Mulțumesc foarte mult pentru această uh, prezentare. În ceea ce privește uh, prezentarea principalelor puncte ale acestui studiu voi încerca să fiu foarte succint. Acest uh, studiu a fost efectuat în primele cinci luni ale acestui uh, an împreună uh, cu Centrul pentru Strategie, pentru strategie și Studii de Evaluare, pe scurt TRUST. Dați-mi voi să vă spun câteva în legătură cu obiectivele, cu metodele de lucru, precum și cu concluziile și recomandările. Noi am făcut o evaluare independentă a eficienței și eficacității codului de conduită pentru membrii uh, comisiei, așa cum acesta a fost adoptat în 2004 de către Comisia Barroso. De la bun uh, început uh, ne-am dat seama că această activitate ar putea să aducă un plus de valoare doar dacă ar uh, veni cu anumite recomandări practice. Și am adresat anumite întrebări uh, analizând diverse domenii uh, ale codului. Ne gândeam dacă se promovează așa cum trebuie um, etica conduitei, oare codul este eficient, oare promovează încrederea și așa mai departe. Și am uh, făcut anumite studii de caz, uh, analizând uh, mai ales cadrul etic din anumite state membre, de exemplu în Danemarca, în Regatul Unit sau din Spania. Um, am luat în considerare și experiența internațională, de exemplu gândindu-ne la Banca Mondială. Am analizat mai multe instituții, uh, Secretariatul General al Comisiei ne-a oferit foarte mult feedback vis-a-vis -vis de modul în care funcționează în practică codul de conduită. De asemenea, am rugat mediatorul european să ne ofere feedback, am discutat și cu OCDE-ul pentru a uh, înțelege uh, mai bine care sunt practicile la nivel internațional în ceea ce privește etica. Am consultat și Transparency International și anumite universități din Suedia și din Elveția. Iar apoi întrebările noastre s-au uh, adresat uh, uh, principalelor instrumente folosite în cadrul codului de conduită, declarația de interese, anunțarea activității politice președintelui Comisiei, precum și chestiuni care țin de locul de muncă anterior celui de comisar sau primirea de anumite daruri. Am uh, vrut să vedem cum este pus în aplicare acest uh, cod în cadrul Comisiei Europene și am vrut să vedem care este și privirea din exterior, precum am discutat și chestiunea sancțiunilor. Per ansamblu, ne dăm seama că uh, nu doar ne-am dat seama că există foarte multe aspecte care vizează etica comisarilor, aspecte care rez nu doar din citirea acestui cod. Codul uh, uh, a apărut în 1999 Comisia Prodi, dar de atunci el a fost îmbunătățit, a fost pus în aplicare, a fost stabilite anumite practici care uh, suplimentează elementele codului și am ajuns la concluzia că se pot face multe pentru a îmbunătăți eficacitatea acestui cod atunci când ne gândim la uh, prevenirea um, conflictului de interese, la uh, sporirea încrederii uh, cetățenilor europeni în instituțiile europene. Și ne-am dat seama că putem face asta fără să avem de-a face cu niște costuri suplimentare. Pentru că de la bun început s-a spus că nu dorim să sporim birocrația atunci când e vorba de acest cod etic. Putem face recomandări așadar, uh, care însă să nu uh, implice niște costuri uh, suplimentare. Și am ajuns la un număr de 28 de recomandări. În studiu există o anexă, chiar la sfârșit, care enumără aceste recomandări și oferă și scurte explicații pentru uh, acestea. Practic, am încercat să completăm uh, dispozițiile actuale ale codului de conduită și am dorit să includem aici și uh, practicile care există în afara acestui cod, de pe urma cărora codul ar putea beneficia. Credem că Deja codul există de uh, 10 ani de zile și a fost revizuit în 2004 de Comisia Barroso, însă între timp uh, au apărut foarte multe bune practici la nivel internațional, uh, foarte multe experiențe internaționale care ar putea să suplimenteze elementele codului. Prin urmare, am uh, recomanda și uh, constituirea unor structuri de implementare. În declarația de um, uh, interes un instrument de bază al uh, codului care presupune declararea activităților externe, a intereselor financiare uh, ale comisarilor, ei bine, uh, considerăm că acesta este un instrument util doar dacă ne putem asigura că um, situația posibilelor conflicte de interese poate fi înțeleasă dacă citim această declarație și consider că ar fi de ajutor dacă am putea înțelege exact obiectivele um, Mm, activității exterioare uh, ale uh, comisarilor. S-a considerat că acesta este un uh, exemplu bun și că ar putea îmbunătăți claritatea acestui cod. Odată ce sunt declarate interesele, precum și bunurile comisarilor, care reprezintă practica curentă în zilele noastre, noi am sugera să existe un uh, prag peste care să se uh, declare bunurile și proprietățile. Și odată ce se stabilesc uh, aceste lucruri, informațiile trebuie actualizate, nu doar când se schimbă ceva, ci uh, anual. Iar în ceea ce privește uh, persoanele care ar trebui să facă aceste declarații, bine, noi considerăm uh, că și uh, partenerii uh, și copiii comisarilor ar trebui să înainteze astfel de declarații. În ceea ce privește uh, adoptarea și implementarea unui sistem electronic de declarații, e bine, noi am susținut acest lucru și l-am recomandat. Domeniul cel mai dificil a fost următorul. Noi am ajuns la concluzie că independența solicitată de tratat, uh, independența de interese naționale a comisarilor uh, poate uh, fi asigurată eficient doar dacă limităm activitatea politică națională la o calitate de membru pasiv într-un partid politic național însă mai există o posibilitate pentru a îmbunătăți codul în raport cu activitatea politică și anume furnizarea unor informații mai clare cât privește criteriile uh, pentru a decide dacă activitatea politică externă este compatibilă cu funcția de comisar și definirea acestui uh, concept vis a -vis de funcția de comisar. Evident, peste tot este nevoie de transparență și dacă aceste evaluări ar fi publice, totul ar deveni mai transparent și mai eficient. Nu așa stau lucrurile în prezent, trebuie să subliniez acest lucru. aceste activități politice trebuie anunțate președintelui Comisiei. În ceea ce privește uh, diversele uh, poziții ocupate de comisari, uh, ei bine, Codul ar putea să uh, stipuleze clar care sunt uh, condițiile pentru ocuparea unui uh, loc de muncă după ce persoana a deținut funcția de comisar. Aceste evaluări ar trebui publicate și credem că e momentul potrivit să um, ne referim la anumite restricții de timp pentru ocuparea unui post după funcția de comisar, să zicem o restricție de până la 2 ani. În ceea ce privește declararea darurilor primite, Până la urmă, trebuie să clarificăm exact ce înseamnă aceste daruri. Poate, include, poate am putea include aici și ospitalitatea ca fiind un cadou sau ar putea să existe o, o uh, politică de uh, excludere totală a uh, cadourilor care ar putea fi primite. De asemenea, trebuie anunțată originea uh, acestor uh, bunuri dacă ele uh, vin din afara Uniunii Europene. Înregistrarea bunurilor nu are niciun fel de sens dacă nu putem evalua posibilitatea existenței unui conflict de interese dacă bunul vine dintr-un stat din afara Uniunii Europene. În ceea ce privește personalul, eh, ei bine, eh, în multe state membre eh, se publică informații legate de personal. De asemenea, excursiile întreprinse de un comisar într-un an pot fi făcute publice și există și anumite prevederi care impun anumite informații care trebuie dezvăluite fapte uh, în raport cu membrii familiei comisarilor sau rude apropiate. Secretariatul General al Comisiei uh, a fost implicat în această uh, activitate și, după părerea noastră, încă codul acesta duce lipsă de structuri eficiente de implementare. Acest uh, grup consultativ legat de standarde și viața publică a fost propus. Este deocamdată un funcționează deocamdată un grup uh, pentru etică constituit uh, ad hoc. Iar acum, în ceea ce privește contract, uh, conflictele de interese, e bine, cred că toate prevederile ar trebui standardizate și incluse în cod și, de asemenea, recomandăm introducerea unor proceduri vis-a-vis -vis de discriminare. Credem că încrederea publicului poate fi sporită în aceste instituții dacă furnizăm informații anuale și dacă vom crește vizibilitatea acestui instrument. Deocamdată este destul de dificil să se găsească aceste informații. Și în ceea ce privește reclamațiile și sancțiunile, aici există mecanisme în mare măsură. Poate ar fi bine să le clarificăm prin făcând o trimitere la ombudsman în codul de conduită și introducând trimiteri la sancțiuni care există în tratate. Cu privire la infracțiunile minore, de exemplu, încălcările minore, adică nu s-a transmis o declarație la timp sau au fost omise informații, acestea pot fi rezolvate publicând un raport pe astfel de încălcări ale prevederilor. Mulțumesc! Dacă doriți să interveniți, vă rog foarte scurt, domnul Tatimakakis, acum. Mulțumim domnului Blomayer pentru aceste prezentări, această prezentare scurtă, dar extrem de concludentă pe care ne-ați făcut-o. Am să încep prin a spune că nu doar activitatea comisarilor trebuie să fie acoperită de contul de conduită, ci și a Curții de Justiție. De curând a existat o hotărâre referitoare la legislația din domeniul farmaceutic. Un reprezentant al Curții de Justiție a făcut o recomandare și 90% din cazuri judecătorii au, au urmat recomandările făcute de avocatul general. A existat un caz foarte clar însă de conflict de interes care s-a aplicat în acest caz. Situație care a fost uh, ignorată. De aceea spun că nu trebuie să ne gândim la un cod de conduită doar pentru comisie, ci și pentru Curtea de Justiție. Și când există conflicte de interes, trebuie să putem să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește organizațiile non-guvernamentale. V-ați referit și la acestea în prezentarea dumneavoastră, însă cred că trebuie să analizăm mai de aproape legăturile care pot exista între comisie, comisar și ONG-uri, dintr-un motiv foarte simplu. Există ONG-uri active la nivel european care au până la 80% fonduri obținute din cofinanțare din partea UE, o sumă enormă. Și deja ajuns să te întrebi, e vorba de ONG-uri? De aceea spunem că există o lipsă de echilibru aici. De exemplu, corespondența între comisarii care se ocupă de aspecte economice. Ar trebui să fie, trebuie să fie publicată în totalitate și uh, există comisari care au legături cu ONG-urile și nu trebuie să-și publice corespondența. Deci cred că și ONG-urile ar trebui abordate din același punct de vedere ca și lobiștii. Doamna Andreas, acum. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc domnului Blomayer pentru raportul prezentat, care este unul clar și concis din punct de vedere al recomandărilor. Aș dori să întreb Comisia de ce au așteptat atât de mult pentru a revizui acest cod de conduită. 10 ani e totuși destul de mult. Una dintre concluziile cele mai alarmante pe care le-am regăsit în raportul dumneavoastră este faptul că președintele Comisiei nu se regăsește în acest cod de conduită. Mi se pare foarte alarmant acest lucru, mai ales având în vedere faptul că l-am reales deja pe președintele Comisiei. De asemenea, aș dori să primesc un răspuns și din partea Comisiei în acest sens. O a treia întrebare pe care o am, dar nu știu cui să o adresez, este ce se întâmplă acum și cât în cât timp, fiindcă vom uh, avea o listă cu toți comisarii și este un aspect foarte important uh, în această perspectivă. Domnul Lodi, acum. Foarte scurt. Instituțiile noastre nu prevăd ca Parlamentul să aibă o influență asupra unuia sau altuia dintre comisari. Avem un drept de moțiune de cenzură colectivă și mă întreb dacă în sancțiuni, care este unul dintre aspectele esențiale, dacă nu putem aici, deci ca în cazurile grave, să prevedem că Parlamentul poate reaudia comisarul în cauză pentru ca acesta să dea explicații cu privire la anumite detalii care pot ridica probleme, detalii legate de conduita sa. C'è stata una domanda dell'onorevole Andreasen al am avut o întrebare din partea doamnei Andreasen pentru comisie și dat fiind că avem alături de noi pe domnul Șlațveschi. Dacă doriți să interveniți, am apreciat foarte. Thank you, President. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit pentru că mi-ați uh, pronunțat numele atât de bine. Ca să-i răspund doamnei Andreasen, în primul rând, de ce a așteptat atât de mult comisia? Comisia nu a așteptat. De fapt, comisia Barroso a revizuit codul de conduită în 2004 și l-a îmbunătățit. După cum știm, însă, orice este deschis îmbunătățirii la nesfârșit și președintele Barroso a menționat că mm, urmărește să revizuiască codul de conduită și va face acest lucru. Nu sunt sigur dacă am înțeles corect de ce s-a considerat că președintele comisiei nu este acoperit de codul de conduită. Cu siguranță că este acoperit și trebuie să respecte aceleași standarde ca toți ceilalți comisari. Însă există un aspect în raportul transmis de consultanți care nu se regăsește, tocmai datorită faptului că raportul se referea la codul de conduită ca atare, ceea ce este foarte important. Dar, în primul rând, există Parlamentul European. Să nu uităm că comisarii sunt politicieni și răspund politic în fața acestui Parlament. și deci se poate garanta respectarea standardelor etice, lucru care nu este doar la latitudinea Comisiei prin codul de conduită, ci și a Parlamentului în calitate de legislator. Legiuitor, sper că am răspuns la întrebări. Prego. Vă rog. Mulțumesc spune doamna Greslă. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor. Ne așteptați, vă așteptați să avem un aviz oficial eh, prin intermediul unei rezoluții prin care trecem, cerem o reformă a codului de conduită și prin care să spunem ce trebuie introdus. Vom face acest lucru dacă ne cereți. Au existat întotdeauna două posibilități. Fie urmăm calea oficială, fie cea neoficială. Și eu aș fi preferat metoda neoficială, dar dacă vreți să facem lucrurile oficial, foarte bine, se poate și asta. Eu n-am renunțat la utilizarea canalelor neoficiale, dar în cele din urmă cineva va trebui să cedeze, dat fiindcă încă din martie v-am cerut să ne trimiteți propuneri cu privire la cum trebuie să fie structurate lucrurile și totuși nu am primit nimic. Deci dacă vrem să prezentăm o rezoluție oficială în plenară, va trebui în cele din urmă să vedem clar ce ne-ați trimis, ce nu ne-ați trimis și nu aș vrea să ajungem într-o astfel de situație, fiindcă ar duce la prelungirea inutilă a procedurilor. N-am putea începe să lucrăm într-un regim, într-un cadru neinformal, neoficial, dacă nu veți primi sigur o rezoluție oficială din partea Parlamentului și în fiecare buget vor fi rezerve care apar cu fiecare descărcare, deci lucruri cu care sunteți familiarizați, dar care nu sunt de dorit. Vă rog, doamna Cresle, nu noi trebuie să spună Parlamentului ce trebuie să facă. Parlame- președintele, cum am spus, a promis că intenționează să uh, reformeze codul de conduită și va face acest lucru raportul consultanților, vreau să clarific acest lucru, nu este neapărat 100% ce trebuie codului de conduită. Este punctul de vedere al unor consultanți. Și trebuie să vedem care aspecte sunt practice, care sunt utile, mai ales având în vedere faptul că, așa cum a menționat președintele în liniile directoare, speră că acest cod va deveni o sursă de inspirație pentru alte instituții. Acesta este în conformitate cu punctul de vedere al domnului Macachis, care a spus că dorește ca acest cod să se aplice și curții de justiție. Sunt sigur și că și parlament, că Parlamentul dorește un cod de conduită care să se aplice și altor instituții. Deci nu consultanții sunt cei care vor hotărâ ce trebuie făcut, ci acest lucru trebuie hotărât după o analiză foarte detaliată. Acum are cuvântul domnul Geier. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat intervenția reprezentantului comisiei și pe măsură ce ascult ce ne spune, am din ce în ce mai multe îndoieli. Lucreze mult, activeze mult în acest domeniu pentru a înțelege faptul că funcția legislativă a acestei instituții este adusă în discuție de comisie doar atunci când uh, vor să facem ceva. Și cu cât ascult mai multe detalii pe acest subiect, cu cât simt că trebuie să facem ceva. Sunt un membru al grupului socialiștilor și democraților și uh, știu cam care este calitatea afirmațiilor președintelui Comisiei pe acest, uh, pornind de la acest lucru și după ce am ascultat-o pe doamna Andreas, putem concluziona că da, președintele comisiei a fost reales, dar încă mai sunt multe lucruri de făcut, încă mai trebuie să votăm comisia ca întreg. În întregimea sa și aceste lucruri se vor întâmpla în viitor. Și uh, s-ar putea ca această chestiune a codului de conduită să fie relevantă în acest proces. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, prezentarea studiului Punerea în aplicare a Fondului European de Dezvoltare Regională în Germania, Spania și Regatul Unit. Și am să-i dau din nou cuvântul domnului Blumeier, mulțumindu-i pentru prezentare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, o să fiu cât se poate de concis. Sunt două studii care au fost făcute între ianuarie și iunie 2009. Unul uh, privind Fondul European uh, de Dezvoltare Regională în uh, Regatul Unit, Portugalia și țările de jos și cealaltă în ceea ce privește uh, Fondul Social uh, European. Uh, o să încerc să vă fac o sinteză a acestor uh, prezentări. Pe baza activității făcute în cele șase luni, principalele noastre recomandări uh, vizează uh, evaluarea eficienței structurilor uh, uh, uh, fondurilor structurale și să se permită comparații între țări. <clears throat> Sunt o serie de aspecte care trebuie să se afle în atenția noastră și recomandăm ca planul de acțiune al Comisiei uh, Uh, să întărească rolul de supraveghere a uh, Comisiei în evaluarea din 2010. Acestea sunt primele uh, rezultate. Este prea devreme să ne pronunțăm. Um, noi considerăm că anul 2010 va fi un an bun pentru a uh, evalua ce s-a îmbunătățit. Așa cum a spus domnul Brunner, uh, s-au constatat o serie de îmbunătățiri. Pentru fondurile structurale au avut loc îmbunătățiri semnificative din ceea ce privește uh, volumul de nereguli și sumele care au scăzut cu vreo 30%, ceea ce reprezintă un procentaj semnificativ și ar fi interesant de văzut uh, în ce măsură proceduri ale Comisiei uh, au contribuit la acest lucru. De asemenea, recomandăm ca motivele care au dus la aceste nereguli să fie analizate mai amănunțit și la vremea respectivă s-a spus că da, o incidență ridicată a neregulilor nu are legătură cu uh, gestionarea uh, și, uh, financiară și controlul financiar Uh, trebuie analizați uh, indicatorii și trebuie văzută care este uh, intensitatea controlelor făcute în statele membre. În ceea ce privește rezumatele anuale, un alt element pe care l-am analizat în studii, ar fi mai bine să existe îndrumare pentru statele membre în ceea ce privește pregătirea analizelor, rezultatele auditului și pentru că tot mai multe state membre dau astfel de documente, în felul acesta uh, se pot uh, încuraja schimburile de bune practici. Uh, Comisia de Contact și anume instituțiile naționale de audit și Curtea de Conturi Europeană să se întâlnească pentru a spori resursele, pentru a face un schimb mai intens de uh, informații. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru rapiditatea cu care ați făcut prezentarea. Ultimul punct uh, pe ordinea de zi. Există o intervenție? Vă rog. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Ariana Sanders, pentru eficacitatea fondurilor uh, are mai multe fațete care mă interesează. S-a ajuns la recomandări, dar de multe ori astfel de recomandări pun uh, probleme. Domnule Blumeier, de ce ați ales uh, perioade care încep cu 2000? De ce nu v-ați referit la perioade anterioare, perioade încheiate? De altfel, uh, au fost uh, prezentate uh, ați ales o perioadă care este încă uvertă, deschisă și nu v-ați referit la perioada dinainte de anul 2000. Să nu uităm că vorbim aici de vechile state membre, state care primeau fonduri uh, pentru perioada 1994-2000. Uh, Ați uh, făcut o listă a celor care au primit consultă din partea noastră. Pentru Regatul Unit aveți o listă completă. În vreme ce în cazul Germaniei și Spaniei aveți consultări uh, la nivelul uh, comisiei, la nivelul auditului. Ce înțelegeți prin eficacitate? Mi se pare uh, contradictoriu. În uh, rezumatul dumneavoastră, de altfel, spuneți că există foarte puține probe ale eficacității uh, susținerii pe care a dat-o uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cele trei state membre. Niciun cetățean, de pildă în Spania, n-ar fi de acord să spună că infrastructurile nu au fost uh, eficace. Tot ceea ce s-a făcut uh, în transport, uh, în ceea ce privește mediul înconjurător și așa mai departe. Cred că există aici concluzii care se referă la indicatori care nu au fost încă armonizați. Și dacă nu există armonizare, nu puteți să trageți concluzia că eficacitatea este limitată. Uh, pentru uh, Germania spuneți că sunt 40.000 de IMM-uri și spuneți că asta este uh, un element de eficacitate pentru Spania spuneți că trebuie create locuri de muncă este o estimare care este contradictorie cu cea care se referă la uh, Catalania. Uh, se pare că ați făcut un uh, studiu în uh, un studiu aprofundat, însă ajungeți la recomandări care trebuie să fie utilizate aici și, sincer vorbind, cred că concluziile sunt puțin cam îndrăznețe, cam riscate. Spuneți, uh, eficacitatea limitată a fondurilor uh, de la uh, sau a resurselor din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în aceste trei țări. Eu nu sunt de acord să se, cei din Statele Unite sau din altă parte pot să vină să vadă rezultatele, ceea ce s-a realizat. Și apoi, nu știu ce, la ce faceți Uh, aluzie atunci când spuneți aplicare, eficacitate limitată acestor fonduri. În alte uh, situații însă spuneți că este o bună utilizare cu creare de locuri de muncă. Cred că există o contradicție. Spuneți contribuție semnificativă, însă asta este în documentul dumneavoastră și după aia, în rezumat, spuneți exact uh, contrariul. Aș vrea să știu mai mult în legătură cu asta. Aveți uh, perfectă dreptate. Atunci când spuneți eficacitate uh, limitată, eu înțeleg uh, îngrijorarea dumneavoastră. Am analizat în special perioada 2000-2006. Asta face parte din mandatul nostru. ni s-a cerut să avem în vedere această perioadă 2000-2006. Într-un fel, acesta este punctul slab uh, al acestui studiu, pentru că sunt multe țări care sunt cuprinse și multe chestiuni aflate în joc, multe probleme uh, importante care ar merita uh, o aprofundare. Știți foarte bine care sunt resursele de care dispunem pentru astfel de studii. Ele sunt limitate în ceea ce privește eficacitatea, poate că termenii folosiți nu sunt cei mai potriviți. Am dorit să spunem că există lipsă de date în ceea ce privește eficacitatea și asta ne împiedică să ajungem la niște concluzii în legătură cu statele membre care au beneficiat de astfel de fonduri în această perioadă. În uh, cazul concret al Spaniei, Ați menționat uh, infrastructura, inovarea, care sunt două puncte uh, pozitive, două aspecte pozitive. Însă nu există informații care să ne permită să facem comparații între statele membre uh, comparații pe o bază solidă. Astfel de informații nu există, astfel de date nu există, deci nu sunt comparabile. Putem să încercăm să facem o astfel de comparație, însă am constatat că metodele de evaluare diferă foarte mult de la o țară la alta, la fel și indicatorii. Știu că eforturi de evaluare ex post se fac, lucrez la astfel uh, de uh, evaluări ex post și rezultatele nu sunt mai bune. Iată, aceasta a fost îngrijorarea noastră, preocuparea noastră. Și iată de ce am spus că uh, dovada eficacității care ar permite astfel de comparații este limitată. Știu, nu a fost o exprimare prea fericită. Nu știu dacă v-am răspuns la o întrebare. Domnul uh, nostru uh, coleg uh, Piper. Ați vorbit despre astfel de date, însă remarca mea este fondată, fundamentată. Dacă am avea mai multe date în ceea ce privește fondurile structurale, am fi făcut uh, un pas uh, mai mare înainte. Aș vrea să dau exemplul politicii agricole. De când s-a impus obligațiunea de uh, transparență sau uh, descoperi multe lucruri și cred că același lucru ar trebui să uh, fie valabil și pentru politica structurală. Pentru politica structurală, uh, abordarea este, uh, se bazează pe inputuri, fie că e vorba de uh, mediu, egalitatea, lista este foarte complicată, însă ar trebui să existe o abordare bazată pe output, pe rezultate. Aceasta a permis, să spunem, unui uh, număr de persoane să beneficieze uh, de anumite lucruri. În Comisia uh, pentru Dezvoltare Regională încercăm să procedăm așa. Când lucrurile nu merg bine într-un stat membru, atunci uh, încercăm să avem noi dispoziții, noi indicii și atunci uh, întotdeauna când ceva se întâmplă uh, într-un stat membru, când ceva nu merge în, uh, bine într-un stat membru, lucrurile devin contagioase uneori. Noi controlăm uh, lucrurile, vedem uh, care este diferența între situațiile uh, statelor membre. Ar trebui să existe o abordare mai țintită și recomandarea dumneavoastră, așa cum ați formulat-o pentru perioada pe care ați examinat-o, este adecvată. Însă lucrurile au evoluat, există noi instrumente care sunt pe cale de a fi elaborate și o mai mare transparență ar permite punerea în aplicare a unei mari părți din uh, recomandările dumneavoastră. Doamna Gressler. Gressel. Vă reamintesc că într-un studiu de anul trecut, Comisia spunea aceste state membre care se află uh, în centrul preocupărilor noastre um, concentrează mare parte din aceste nereguli am vrea să știm care este genul, tipul de neregul uh, pentru aceste uh, state unde sunt concentrate șapte optimi din uh, aceste nereguli. Studiul a fost justificat. Cred că acest uh, studiu este foarte util însă e clar că el nu reprezintă totul. Trebuie să punem în continuare întrebări. În mare, ă, concluzia cea mai importantă este că au fost ă, constituite ă, prea puține structuri din aceste fonduri structurale. Perioada 2000-2006 este caracterizată printr-o serie de probleme care persistă și astăzi, însă au apărut și noi probleme care au înlocuit uh, alte chestiuni uh, uh, mai vechi. După părerea mea, trebuie să cunoaștem aceste probleme și am ținut să vă reamintesc acest lucru. Albrecht. Uh, Domnule președinte, aș dori să subliniez faptul că din nou ne aflăm într-o situație dificilă, la fel ca și acum câteva luni. Cred că ar trebui să clarificăm lucrurile și sunt de acord cu doamna Gressler. Dacă dorim să discutăm eficiența, e bine, intrăm în uh, lunga dezbatere a modului în care am putea măsura eficienta, eficiența cutării sau cutării politici, e bine, posibilitățile confară diverse măsurători din diverse state membre. În fiecare proiect există un set de indicatori care trebuie atinși Așadar, uh, totul trebuie să facă trimitere la acești indicatori care se uh, propun în prima parte a proiectului. De aceea lucrurile sunt așa de complicate. În acest studiu regăsesc uh, aceste elemente atunci când ne referim la Fondul European de Dezvoltare Regională în raport cu PIB-ul. Aceasta este una dintre metodele de a discuta eficiența, însă mai putem discuta eficiența și în raport cu anumite greșeli, defecte sau nereguli. Așa cum spunea și uh, domnul uh, Odi, ar trebui să discutăm uh, exact despre, să clarificăm exact despre ceea ce discutăm aici. Vorbim despre neregul sau despre eficiență? Pentru mine acest studiu uh, se referă la uh, eficiență în raport cu anumite corecții sau cu anumite nereguli, însă aceasta este o parte a dezbaterii. Cealaltă uh, dezvoltă ideea eficienței în raport cu consecințele. Cât privește eficiența, putem să fim pozitivi, deși am făcut foarte multe greșeli, iar în ceea ce privește eficiența, cel mai bine lucrurile pot fi simțite și măsurate de cetățeni pot să, existe, pot să nu existe uh, eficiență atunci când nu există nereguli sau când nu există niciun fel de greșeli. Lucrurile pot părea perfecte, deși nu sunt eficiente. Deci, trebuie să clarificăm exact uh, despre ce vorbim aici. Uh, eficiența a făcut parte din dezbateri legate de economie, macroeconomie, alte proiecte atunci când discutam despre defecte, despre fraudă, despre nereguli și așa mai departe. Mulțumesc! Anche l'ultimo lavoro che Dacă vreți să ne prezentați și ultimul document, și anume studiul punerea în aplicare a Fondului Social, Euro... Eh, Social European în țările de jos, Portugalia și Regatul Unit. Vă rog, aveți cuvântul. Ok. Nu vuole aggiungere altro, no? Ok. Nu să, nu mai vreți să adăugați nimic? Noi ci aggiorniamo domani alle 9. Atunci ne revedem mâine dimineața la 9. Noi facciamo la riunione dei coordinatori adesso. Acum urmează reuniunea coordinatorilor și cu restul membrilor comisiei ne revedem mâine dimineața la 9.